Bene, allora cominciamo, anche perché poi oggi abbiamo la presenza di due ministri. Bună ziua din nou, din nou avem alături de noi doi miniștri din Lituania. Și apoi vom aborda uh, punctul referitor la uh, conferința Uh, partidelor în, în prezența doamnei uh, comisar Cruz. Uh, acum vom sta de vorbă cu domnul Gustas, ministrul economiei, care reprezintă președinția în exercițiu a Consiliului European. vă salutăm prezența aici și vă urăm uh, bun venit. Vom, ne vom uh, întâlni uh, din nou la Vilnius pentru că am primit invitația dumneavoastră. Vă dau acum cuvântul și apoi parlamentarii noștri vor pune întrebări. Mulțumesc, doamna președinte, și am să încep să vorbesc acum în limba mea maternă. Taigi, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, visų pirma, norėčiau padėkoti. Domnilor și domnilor, în primul rând, uh, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a prezenta comisiei dumneavoastră prioritățile și programul președinției lituaniene în domeniul industriei, inovării și IMM-urilor și, IMM și am să vorbesc și despre politica spațială. Parlamentul European reprezintă interesele Uniunii eh, eh, Europene a populației, a celor 500 de milioane de cetățeni. Eh, mai mult, președinția lituaniană înțelege pe deplin și respectă rolul central pe care îl jucați în procesul de luare a deciziilor la nivel european, așa că sperăm că vom avea o cooperare constructivă, productivă și reciproc avantajoasă cu dumneavoastră pe durata președinției. Vom, ne vom concentra pe durata președinției uh, pe teme care um, vor uh, promova o Europa credibilă în creștere economică și deschisă. În următoarele șase luni ne vom uh, concentra atenția mai presus de toate pe negocierile constructive cu celelalte instituții pentru a obține cele mai bune rezultate posibile pentru cetățenii europeni. Lituania va încerca să se asigure că procesul legislativ este lin și că implică toți partenerii europeni. Aș vrea să profit de ocazie pentru a felicita președinția irlandeză pentru progresele înregistrate în uh, cooperare cu Parlamentul European uh, în probleme pe care le vom aminti și astăzi. Întâlnirea de astăzi este doar o, este totodată o, o ocazie pentru a vă împărtăși opiniile mele. Este foarte importantă cooperarea noastră și sper să, mă, să, să profit de ea pe cât mai mult posibil. Am să încep uh, cu industria, inovația și politica pentru IMM-uri. Uh, în această perioadă de criză economică, semnificația industriei europene și rolul său în asigurarea um, relansării economice, creșterii economice și creării de locuri de muncă este evidentă. Oricum, uh, pentru ca întreprinderile să supraviețuiască, pentru ca să asigurăm competitivitatea și capacitatea de a contribui la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă, este necesar ca Uniunea să uh, pună în aplicare o politică industrială industrială, uh, o politică industrială inteligentă. Ambiția mea pe durata președinției este să ne concentrăm atenția pe implementarea uh, unei în politici industriale bazate pe competitivitate, integrare și inovare. Trebuie să evaluăm progresele înregistrate până acum și să promovăm uh, îmbunătățirile necesare pentru consolidarea competitivității europene. Trebuie să avem o discuție amplă și să cădem de acord asupra priorităților pe termen scurt și mediu în sprijinul cadrul european pentru competitivitate. În acest sens, este foarte important să stimulăm creșterea, de, creșterea cererii pentru bunuri inovative și servicii. Trebuie să îmbunătățim accesul la materii prime și surse de energie la prețuri competitive. Îmbunătățirea accesului la finanțare și la aptitudini la locurile de muncă ca și concentrarea asupra politicilor ce promovează um, rețelele pot uh, crea mediul în care întreprinderile europene să prospere și să contribuie la crearea de noi locuri de muncă. Ca prim pas uh, ne propunem să discutăm promovarea inovațiilor prin procesul de achiziții publice pe 23 iulie anul acesta la Consiliul Informal de Competitivitate care va avea loc la Vilnius. Vom avea acolo un schimb de vederi în legătură cu politica industrială. De asemenea, vom uh, încerca să fim mai proactivi în promovarea întreprinderilor uh, tinere inovative, noilor întreprinderi și a creșterii pe baza inovației. Obiectivul nostru este de a adopta concluzii ale Consiliului în legătură cu aceste teme pentru implementarea politicii industriale Și aceasta va fi contribuția noastră la discuțiile Consiliului European din februarie 2014, care se vor uh, materializa în concluzia ale Consiliului. În octombrie vom avea un alt uh, Consiliu European uh, și aș vrea să menționez că și aici uh, contribuția Consiliului Competitivitate se va baza pe comunicarea Comisiei privind starea inovației în Uniunea Europeană și pe uh, comunicarea privind uh, nivelul de inovare. Întreprinderile mici și mijlocii uh, sunt motorul economiei noastre și au un impact substanțial asupra dezvoltării economice în Europa și asupra creării de noi locuri de muncă. De aceea vom începe discuțiile privind aplicarea principiului Think Small First, gândește în pași mici, promovat la uh, Consiliul Informal Competitiv Competitivitate ce va avea loc la Vilnius. Vom prezenta rezultatele acestui Consiliu și vom continua dezbaterea politică privind uh, implementarea Small Business Act, uh, legislației pentru IMM-uri. Ne dorim să punem problema implementării Small Business Act uh, la cel mai înalt nivel politic pentru a ne asigura că facem progrese și eliminăm obstacolele care împiedică deplina implementare a acestei legislații. Apreciem uh, atenția pe care Parlamentul o acordă IMM-urilor și politicii de antreprenoriat și uh, vrem să-l felicităm pe domnul Rubic pentru activitatea pe care o desfășoară în acest domeniu. Va avea loc la Vilnius, de asemenea, în noiembrie, o adunare a IMM-urilor la care vor participa reprezentanții ai organizațiilor oamenilor de afaceri europeni, ai guvernelor naționale și a mediului academic, care vor discuta semnificanța acestor companii pentru economia europeană și pentru uh, revenirea după această criză economică. Sperăm că veți participa la acest uh, eveniment și veți contribui cu idei, cu uh, noi viziuni asupra potențialului de afaceri în acest domeniu. Pe durata președinției noastre vom căuta să punem în aplicare inițiativele referitoare la uh, guvernanța inteligentă, reglementarea inteligentă, care ar putea contribui la o mai bună competitivitate în domeniul industrial și la reducerea costurilor de operare. Vom pune accentul pe o mai eficientă aplicare a instrumentelor existente și a altor măsuri uh, și practici, celor mai bune practici din statele membre. De asemenea, ne propunem să evaluăm, evaluăm felul în care Consiliul aplică în practică sau folosește evaluările de impact elaborate de comisie. În domeniul condițiilor de finanțare, care sunt foarte importante pentru IMM-uri, deoarece IMM-urile reprezintă 98% din cifra de afaceri europeană, vom lua toate măsurile pentru uh, a transforma programul competitivitate și inovare într-un program pentru competitivitate al întreprinderilor și IMM-urilor de la începutul lui 2014, ca și implementarea inițiativelor europene legate de acest program. Acum am să mă refer la programul Cosme și vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Kreuzmann pentru, com, pentru încheierea cu succes a negocierilor acestui program. Vom căuta să asigurăm o trecere lină uh, către, le, către punerea în aplicare a legislației și procedurilor uh, indicate în programul COSME. În ceea ce privește politica spațială și impactul său uh, asupra competitivității și creșterii europene, ne vom concentra asupra propunerilor făcute de către Comisie în ceea ce privește legislația relevantă în acest domeniu. În primul rând, uh, vom uh, încerca să facem progrese pe marginea propunerii Comisiei cu privire la programul Copernic și regulamentul aferent. Vom face toate eforturile să contribuim la crearea bazei legislative pentru punerea în aplicare a acestui program cât mai curând posibil. În acest sens, uh, suntem uh, deschiși la o cooperare cât mai eficientă cu Parlamentul European. De asemenea, vom încerca să facem progrese asupra deciziei care înființează programul de supraveghere și urmărire spațială vom uh, căuta să obținem o abordare generală în Consiliu în ceea ce privește principalele probleme, precum uh, politicile privind uh, gestiunea de date, guvernanța și mecanismul de finanțare. Suntem recunoscători doamnei raportor Anders Dotter pentru un schimb de vedere inițial asupra acestui dosar și suntem convinși că vom avea o cooperare fructuoasă și în lunile care urmează. Pe durata președinției lituaniene am vrea să vă invităm, doamnă președinte, la conferința internațională Economia spațială într-o lume multipolară care va avea loc la Vilnius pe 18-20 septembrie. Aceasta va fi a patrua conferință anuală dedicată spațiului și este unul dintre cele mai mari evenimente de acest uh, tip care are loc în țările baltice și care atrage experți uh, de nivel foarte înalt în ceea ce privește economia spațială, știința și tehnologia din uh, țări care au programe spațiale majore. Doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European, sper că cooperarea noastră va fi utilă și încurunată de succes. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și acum, doamnă președinte, vă stau la dispoziție pentru a răspunde oricăror întrebări pe care membrii comisiei le uh, pot avea. Și, de asemenea, aștept uh, observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim pentru această uh, declarație introductivă foarte exhaustivă. Acestea sunt, într-adevăr, subiectele asupra cărora ne vom concentra împreună în următoarele luni. Acum am să dau cuvântul uh, colegilor mei. Am să încep cu doamna Ivna. Mulțumesc, uh, într-adevăr, domnule ministru, pentru noi Sunt foarte multe subiecte importante pe care le dorim discutate uh, în această comisie. Săptămâna trecută am discutat despre schema comercializării certificatelor de emisii poluante. E vorba de uh, vreo 100 de milioane de euro și uh, despre felul în care aceste certificate au fost retrase de la comercializare. Ce părere aveți dumneavoastră și ce credeți că efecte va avea acest uh, gest în negocierile viitoare dintre Parlament și Comisie? Ce credeți despre insulele energetice? Știu că Lituania este o țară lipsită de resurse energetice. Mai avem exemple de astfel de zone izolate din punct de vedere energetic. Aveți uh, vreo idee în legătură cu felul în care această problemă poate fi soluționată? Grazie la colega Ibner. La parola al colega Balici. Mulțumesc, doamna Hübner. Gerbiamą pirmininkę, eh, gerbiamas ministrė, tikrai Domnul Valsitis, mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, aș vrea să vă felicit pentru sarcina uriașă pe care o asumați. Uh, acum începeți activitatea ca ministru și vă confruntați și cu provocările președinției. Industrie, cercetare, inovare, spațiu, Um, și alte domenii semnificative și de o mare importanță pentru cetățenii noștri. Ați menționat, între altele, achizițiile publice. După cum știți, Parlamentul European discută această problemă de mai mulți ani și am ajuns la mai multe acorduri care se referă la uh, diverse prevederi uh, și decizii privind zona uh, achizițiilor publice, care, după părerea noastră, ar trebui să se aplice uniform în toată Uniunea Europeană. S-a realizat foarte mult în acest domeniu, am câștigat foarte multă experiență între timp și v-aș întreba de aceea următoarele. Cum vedeți îmbunătățirea uh, zonei achizițiilor publice în Europa, ținând cont sau profitând de uh, progresele înregistrate de Lituania și alte state membre până acum în acest domeniu? Mulțumim! Domnul Prodi are cuvântul. Grazie, signor ministro, per la sua presenza. Mulțumesc, uh, domnule ministru, mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi aici și aș dori să fac o trimitere la ce spuneați dumneavoastră în legătură cu programul Copernicus. Este într-adevăr un program extrem de important pentru că este în avangarda științei și tehnologiei și face posibil face posibil o gestionare a datelor la nivel uh, european se ocupă de uh, foarte multe aspecte de ordin administrativ ce țin de schimbările climatice și agricultură. Se poate face o cartografiere foarte exactă a terenului, a terenurilor și uh, împreună cu Galileo este posibil acum să avem o identificare foarte exactă a informațiilor pentru sistemul de navigație prin satelit, GPS. De aceea, v-aș cere să vă asigurați că finanțarea decisă pentru acest proiect va fi într-adevăr furnizată, pusă la dispoziție pentru că trebuie să acordăm o atenție specială um, ritmului în care se cheltuie banii. Nu mai trebuie să pierdem timpul, pentru că eu cred că acesta este un instrument care va fi vital în administrarea um, activităților legate de um, de efectele schimbărilor climatice. Trebuie să facem toate eforturile să ne asigurăm de o rapidă punere în aplicare a acestui program, pentru că acesta are un potențial uriaș pentru IMM-uri. Ele se pot implica activ în acest domeniu și Acestea, după cum știți, sunt foarte importante pentru economia europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. În, uh, din partea PPE, aș dori, domnule ministru, să vă urez bun venit în Parlamentul European și să vă spun uh, că suntem uh, deschiși să colaborăm cu dumneavoastră. Țara pe care o guvernați dumneavoastră are o rată de industrializare de 20%, dacă am notat bine cifrele, adică sunteți peste uh, media stabilită de Comisia Europeană, care își propune să reindustrializeze în proporție de 16%. Deci sunteți un succes industrial. Ne puteți spune care este secretul dumneavoastră? Pentru că eu sunt ales dintr-un stat membru care se dezinstru- uh, industrializează. Ne puteți face o analiză, ne puteți spune care este secretul Lituaniei în ceea ce privește industrializarea și, uh, în fine, aș vrea să vă mai spun un lucru. Când am avut o dezbatere cu președintele Republicii, am pus întrebarea legată de relația cu Rusia, pentru că parteneriatul estic nu include Rusia. Ne puteți spune câte ceva despre relațiile cu această țară, pentru că sunt convins uh, și rămân convins că Rusia este un partener natural și important al Uniunii Uniunii Europene. Aveți legături industriale și vreți să derulați legături industriale cu Rusia? Am per questo primo giro. Bun, atunci ne oprim acum cu prima rundă de întrebări. Și aș dori acum să-i dau cuvântul din nou domnului ministru, astfel încât să ne răspundă la întrebările care au fost adresate. Dacă mai există întrebări, le vom asculta după aceea, domnule ministru. În primul rând, aș dori să le mulțumesc celor care mi-au adresat întrebări. Aș dori să le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-au acordat. Vom avea nevoie de acest sprijin în următoarele șase luni. Sper că vom reuși să cooperăm și sper că această cooperare va fi una eficientă. Vă mulțumesc în avans pentru colaborare de pe acum, în ceea ce privește sistemul de tranzacție a emisiilor. Aș dori să spun că reindustrializarea industriei noastre, de fapt renașterea industriei, este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Știm că există o legătură directă cu creștere în economiile noastre. Apoi e important să luptăm împotriva schimbărilor de mediu, e importantă economia ecologică, energia ecologică. Toate acestea au un impact asupra industriei, un dublu impact. În primul rând, costurile. Costurile cresc, însă, totodată, industria este forțată să adopte soluții inovatoare. De aceea cred că trebuie să ne asigurăm că există un echilibru în acest domeniu. Sper că vom reuși să ajungem la acest echilibru prin negocieri, prin consens în cadrul Consiliului de Ministri. Despre insulele energetice acum, da, aveți dreptate și Lituania este o asemenea insulă energetică. Aveți dreptate, doamnă Hibner. Am speranța că, răspunzându-vă la întrebări, ministrul de energie v-a dat un răspuns mai pe larg ieri la această întrebare. Eu voi enumera o serie de priorități, cum ar fi dezvoltarea și completarea pieței interne energetice, să ne asigurăm că aceasta va exista până în anul 2015. Apoi, interconectori energetici linii de înaltă tensiune, dezvoltarea infrastructurii. Toate aceste elemente sunt importante pentru noi și ne vom axa pe ele. Aș dori să răspund la întrebarea domnului Balcitis în ceea ce privește uh, achizițiile publice. Îți mulțumesc pentru întrebări. pot să spun că în domeniul achizițiilor publice, Lituania a cunoscut un progres important. Vom încerca să împărtășim experiența noastră în acest domeniu cu dumneavoastră la Consiliul Informal privind competitivitatea. Vom prezenta atunci și poziția noastră, cum am reușit să ajungem în situația din prezent. Cam 80% din achizițiile publice din Lituania sunt făcute în mod electronic. Vorbim de un indicator foarte ridicat. Aș accentua și faptul că una dintre prioritățile președinției noastre este aceea de a dezvolta inovarea prin intermediul achizițiilor publice. Vom discuta și această temă la Vilnius. Achizițiile electronice. Cam 10% din produsul intern brut merge spre achizițiile publice. Vorbim de o sumă foarte mare pe an și pentru a putea face economii trebuie să facem o trecere la achiziții publice electronice cât mai repede posibil. Tocmai de aceea așteptăm o propunere din partea Comisiei în ceea ce privește acest nou fenomen. Dorim să discutăm despre el și să înregistrăm un progres pe timpul președinției noastre. Domnule Prodi, m-ați întrebat în legătură cu programul Copernicus. În prezentarea mea, am spus că politica spațială se va afla în centrul preocupărilor noastre și că vom pregăti și texte legislative ca atare. Înțelegem care este rolul acestui program în observarea pământului și înțelegem potențialul uriaș pe care îl are acest program pentru economie, pentru crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea IMM-urilor pe care ați uh, menționat-o și dumneavoastră. Vreau să spun că Lituania uh, va depune toate eforturile posibile astfel încât să se asigure că acest text legislativ va fi adoptat cât de repede posibil, astfel încât programul Copernicus să fie operațional încă din anul 2014. Pentru a ajunge în acest punct va trebui să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul European și contăm pe acest fapt. Acum, în ceea ce privește finanțarea pentru program, așa cum știți, cadrul financiar multianual a fost stabilit, există un acord asupra lui. Același lucru se poate spune și despre programul Copernicus, s-a discutat despre cadrul financiar al programului. Care sunt elementele pozitive? partea majoritară a finanțării pentru program va fi alocată la începutul CFM-ului. Astfel vom putea să punem în aplicare acest program, însă va trebui să ne asigurăm că fondurile alocate sunt folosite într-un mod eficient. Întrebările domnului Odi. Aveți dreptate. Industria creează 20% din PIB-ul nostru în Lituania. Ținta noastră e să îmbunătățim acest indicator, să ajungem undeva la 25%. Propunerea comisiei, făcută de vicepreședintele comisiei, de a reindustrializa industria europeană cu, până cu 20 și să ne asigurăm că se creează 20% din PIB, nu știu dacă ne vom ține de acest indicator. Care e rețeta succesului pentru noi? E dificil să vă răspund la întrebare. Avem o industrie chimică foarte puternică, o industrie a cherestelei foarte puternică, a mobilei, a alimentelor și acum căutăm noi piețe de export pentru toate aceste produse. Astfel, noi reușim să menținem industria la nivelul la care e acum. Relațiile cu Rusia Da, Rusia nu a fost inclusă în parteneriatul estic, însă acest fapt nu înseamnă că Lituania nu cooperează și nu-și menține legăturile existente cu Rusia. Noi exportăm și importăm produse din Rusia și în Rusia, iar acest proces este unul destul de intens. Avem relații apropiate cu Rusia și credem că o legătură strânsă între UE și Rusia ar fi un pas înainte. Cam atât am avut de spus, mulțumesc! Mulțumim foarte mult, mulțumim domnule ministru! Mai dorește cineva să pună vreo întrebare? Doamna Barea are cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Bun venit, domnule ministru. Așa cum ne-ați spus, această președinție va fi una dificilă. Ați vorbit despre reindustrializare, spunându-ne că ar putea fi o soluție pentru problemele pe care le avem în Europa, competitivitatea de asemenea. Sperăm că vom reuși să ajutăm Europa să se reindustrializeze. Însă, în același timp, mie mi se pare că nu putem face niciun fel de acțiuni fără buget buget, iar perspectivele financiare sunt foarte scăzute. Există chestiuni transversale care trebuie să fie rezolvate în energie, în infrastructură și ați făcut deja comentarii în acest sens. Vorbim de fapt despre niște niveluri pe care le aveam în 1997 în ceea ce privește domeniul energetic. Același lucru se întâmplă cu alte bugete în care banii nu au fost alocați. Toate acestea sunt probleme pentru țările noastre. Germania are credite pentru, pentru mediul, mediul de afaceri, însă dacă facem o comparație cu Spania, vedem că se află undeva mult, mult mai jos. Așa că v-aș întreba ce veți face în, având în vedere aceste măsuri care sunt importante pentru mediul nostru de afaceri? Cum veți duce la o îmbunătățire a situației prezente, astfel încât să se armonizeze situațiile diferite care există acum între țările noastre? Bine, cu asta am încheiat întrebările, așa că, domnule ministru, vă rog să răspundeți și la această ultimă întrebare care v-a fost adresată. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați observat în mod corect că, într-adevăr, industrializarea este leg strâns legată de o competitivitate crescută în Uniunea Europeană. Ce plănuim să facem în acest domeniu? Cum probabil ați văzut în programul președinției noastre și, și în programul meu, elementul cheie este o reglementare mai bună în politicile industriale. Apoi, și dispoziții și recomandări. Am menționat deja la că la Consiliul din iulie vom vorbi de eficacitate, o mai bună eficiență a instituțiilor publice, vom vorbi și despre IMM-uri, despre achiziții publice pe internet. Toată această discuție va fi continuată și mai târziu. Sper că în decembrie, după ce vom fi văzut toate propunerile și auzit toate ideile, inclusiv comunicarea din partea Comisiei Europene, vom putea să trasăm niște concluzii care să fie o bază foarte bună de discuție pentru Consiliul din februarie. E un subiect de o importanță deosebită și trebuie să căutăm să progresăm. Cadrul financiar multianual, da, se află la un nivel mai scăzut decât ne-am fi așteptat în domeniul competitivității, care nu e neapărat legat de reindustrializare. Însă acesta nu este un factor determinant pentru a ajunge la rezultate foarte bune. Trebuie să fie revizuit temeiul legal și revizuite practicile care există observăm că există domenii în care s-ar putea face mai mult prin legislația actuală. Aș mai spune și că vom încerca să promovăm măsurile inovatoare. să există o creștere a cererii pentru produse și servicii inovatoare, să fie promovate clusterele și rețelele, să existe mai evaluări de impact mai mai eficiente. Există multe măsuri pe care le putem promova. Mulțumesc! Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult că ați fost aici alături de noi astăzi și vă mulțumim că ați dorit să discutați cu noi. Vă vom primi cu plăcere și în viitor. Între timp, vă dorim toate cele bune în munca care vă așteaptă și mulțumim președinției lituaniene tot succesul din lume. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc membrilor Comitetului ITRE. M-am bucurat mult că v-am putut întâlni astăzi. Am putut să vă ascult părerile și sugestiile și voi încerca să ținem cont de ele. Și sper să colaborăm foarte bine în următoarele șase luni. Vă mulțumesc! Possiamo cominciare il... Uh, vă invit să începem. Vă rog să vă puneți căștile, domnule ministru, dacă doriți să ascultați uh, traducerea. Comisia ITRE are plăcerea să-i ureze bun venit uh, domnului ministru Dainius Pavalkis, care este ministrul Educației și Științei din partea președinției lituaniene. Domnul uh, Pavalchi a acceptat uh, invitația noastră, va petrece alături de noi 45-50 de minute, cum se face, pentru a ne prezenta prioritățile președinției sale în uh, domeniul său de competențe. Și după aceea vom avea un schimb de opinii cu parlamentarii. Vă urez bun venit și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. distinși uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor, um, este un uh, mare privilegiu pentru mine să mă adresez astăzi uh, dumneavoastră. Este o onoare și o plăcere pentru mine, este și o provocare să vă prezint uh, prioritățile președinției noastre. Suntem aici să discutăm despre viitorul întregii Europe și cred că vom juca și noi un rol foarte important. Sper că voi putea folosi această ocazie pentru a asculta punctele de vedere și comentariile eurodeputaților, precum și uh, opiniile acestora, astfel încât să stabilim un dialog și o cooperare strânse. Ne întâlnim astăzi aici, uh, la două săptămâni, de la încheierea unui acord interinstituțional important cu privire la programul Orizontul 2020. Uh, știu că programul cadru Orizontul 2020 este un instrument foarte important pentru promovarea uh, creșterii economice în Uniunea Europeană și pentru atragerea mai multor cercetători și mai multor companii inovatoare în Europa. Într-adevăr, este un pas important înainte în creșterea competitivității Europei și în creșterea productivității Europei. Aș dori să mulțumesc membrilor Comisiei pentru rolul activ pe care l-au jucat în negocierile care au avut loc până acum cu privire la programul Orizontul 2020. Aștept cu interes să continuăm colaborarea strânsă cu Comisia ITRE în finalizarea acestui proces. De asemenea, aș dori să felicit uh, fosta președinție irlandeză pentru eforturile imense pe care le-au depus în timpul uh, președinției lor. Lituania va continua să um, atingă obiectivele asupra cărora ne-am pus de acord uh, în, uh, împreună cu Irlanda și Grecia. În timpul președinției lituaniene vom face tot posibilul să fim imparțiali și onești și să facilităm un dialog constructiv între Consiliul European, Comisie și Parlament. Sunt conștient de poziția importantă pe care Parlamentul European o are în procesul decizional. De aceea mă angajez uh, să asigur o colaborare constructivă, eficientă și reciproc benefică cu această comisie în beneficiul cetățenilor Europei. Anul acesta este anul cetățeanului european. Astfel că cred că este mai important ca oricând înainte ca Parlamentul și Consiliul să își dubleze eforturile pentru a obține rezultatele pe care cetățenii noștri le așteaptă și le merită. Ei merită o viață mai bună, asta este sigur, și au nevoie de o perspectivă mai clară. În timpul pregătirilor pentru președinția noastră am avut ocazia să mă întâlnesc uh, cu uh, doamna președinta a Comisiei ITRE, doamna Sartori, precum și cu domnul Eller și alți câțiva uh, membri ai acestei comisii. Peste o săptămână voi aștepta cu interes vizita delegației Comisiei ITRE la Vilnius. Sper că toate aceste angajamente ne vor ajuta să stabilim o înțelegere comună cu privire la obiectivele noastre comune. Principala prioritate a președinției lituaniene în domeniul cercetării va fi demararea programului Orizontul 2020 la începutul lui 2014. Acest lucru este absolut uh, esențial, deoarece programul este foarte important. După ce s-a ajuns la un acord de principiu cu privire la pachetul legislativ al programului, mai trebuie luate câteva măsuri importante și sper că vom reuși să le luăm. Președinția va încerca de asemenea să găsească soluții adecvate pentru programul Euratom și în ceea ce privește contribuția Europei la proiectul internațional ITER. Președinția va acorda de asemenea prioritate acțiunilor legislative legate de inițiativele de punere în aplicare a programului Orizontul 2020. În primul rând, avem, vom acorda prioritate parteneriatelor public-privat în baza articolului 185 din tratat și vom încerca să progresăm cât se poate de mult în strânsă colaborare cu Parlamentul European. Un alt subiect important pentru noi este spațiul european de cercetare. În 2012, Comisia Europeană a publicat o comunicare cu privire la uh, întărirea parteneriatului european uh, de cercetare pentru excelență și creștere. Ne așteptăm ca anul acesta Comisia să elaboreze primul raport de progres privind de spațiul european de cercetare. De îndată ce acest raport ne va fi prezentat, îl vom discuta în Consiliu și în diferite conferințe. Doamnă președinte, stimați colegi, cred că sugestiile, observațiile și întrebările dumneavoastră vor fi discutate în cadrul conferințelor pe care le organizăm în Lituania, în timpul președinției noastre. Eu voi fi prezent uh, personal la aceste conferințe și uh, voi transmite comentariile și sugestiile dumneavoastră unui public mai larg din uh, domeniu. Printre aceste conferințe vă voi uh, spune doar câteva dintre ele. De exemplu, conferința privind întărirea cooperării europene și internaționale și parteneriatul estic în cercetare, dezvoltare și inovație sau uh, conferința cu privire la programul Orizontul 2020, cooperarea în domeniul cercetării și inovației, dimensiunea legată de parteneriatul estic și multe altele. În timpul președinției noastre, vom avea trei întâlniri ale Consiliului, două formale și una informală. Cele, eh, cea informală va avea loc la Vilnius în două săptămâni și va aborda chestiuni foarte importante pentru că vom discuta despre competențele și educația de care avem nevoie pentru a satisface cerințele tehnologiilor inovatoare în Europa. Pentru că există totuși eh, o neconcordanță între produsul universităților și piața muncii. Și vom avea și două reuniuni formale care vor avea loc la Bruxelles. Doamna Sartori, distinși eurodeputați, după cum știm cu toții, ciclul actual uh, legislativ se apropie de final. Așadar, uh, credem că va fi foarte important să finalizăm cu succes cât mai multe dosare legislative. Suntem angajați uh, să colaborăm intens cu partenerii noștri, uh, colegiuitori din Parlamentul European, uh, din Comisia ITRE în particular. La începutul președinției noastre aștept cu interes o colaborare fructuoasă cu dumneavoastră în cea de-a doua jumătate a anului. Vizita dumneavoastră la Vilnius săptămâna viitoare va fi o nouă ocazie de a ne continua discuțiile pe care le vom începe astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, mă, și voi prelua acum bucuros întrebările dumneavoastră. Așa cum am promis, le voi uh, prelua și le voi discuta în întâlnirile ulterioare din cadrul președinției lituaniene. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Acum dau cuvântul colegilor noștri și începem cu doamna Pilar del Castillo, în numele PPE. Pilar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi vorbi acum în limba mea maternă, care este spaniolă, ca să știți să vă puneți căștile. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, și eu vă doresc bun venit uh, în comisia noastră în numele grupului meu politic. Știți că avem uh, competențe în domeniul cercetării și inovației, astfel că avem anumite competențe și în ceea ce privește programele cadru și diferite documente legislative. If not, I can use English, but you don't mind. I would prefer. Okay. Pot să vorbesc în engleză dacă vreți, dar aș prefera să mă exprim în limba mea maternă. Foarte pe scurt, voi repeta ceea ce spuneam la începutul mesajului meu. Vă uram un bun venit în Parlamentul European și în special în comisia noastră. După cum știți, comisia noastră are competențe în materie de cercetare și inovație, dar și în ceea ce privește programul cadru, regulile de participare, programele specifice și uh, câteva dosare, printre care Institutul European de Tehnologie. Iată tot atâtea elemente uh, care se regăsesc în programul cadru de cercetare Orizontul 2020. De-a lungul timpului, Parlamentul a fost foarte implicat în aceste dosare care au fost prezentate de, comisia, de comisie. Dar uh, Parlamentul a elaborat și alte documente, precum cel referitor la simplificarea regulilor de participare Uh, colegul nostru uh, Cavalio s-a ocupat de acest subiect important. Am avut chiar și o dezbatere foarte importantă în acest Parlament uh, care s-a reflectat în regulile de participare. Deci ne punem de foarte mult timp toate aceste probleme. Mulțumim și președinției irlandeze pentru implicarea sa. Aș vrea să aduc un omagiu tuturor responsabililor din această comisie uh, care au uh, lucrat într-un mod exemplar. Unele dosare sunt finalizate, dar știți că uneori ultima sută de metri este cea mai dificilă, pentru că sunt, apar tot felul de elemente de ultim moment care se dovedesc uh, foarte delicate. Mai trebuie să mai adaugi un cuvânt, să mai scoți altul, să mai uh, pui un rând sau două. Așadar, aș dori să vă cer dumneavoastră, care reprezentați uh, președinția lituaniană în acest dosar, să faceți uh, toate eforturile necesare pentru a încerca să rezolvați toate problemele de detaliu, dacă mai există. Vă invit să le rezolvați uh, imediat, pentru că comisia noastră ar dori să finalizeze aceste dosare cât mai curând posibil. Oricum, uh, rezultatele sunt la înălțimea așteptărilor, ne-am asumat cu toții responsabilitatea. Sigur că bugetele și perspectivele financiare pentru cercetare mai pun oarecare dificultăți, însă am ajuns într-un moment delicat și aici uh, intervine măiestria președinției lituaniene care uh, trebuie să conclud, să, fi, să încheie definitiv uh, aceste dosare. Bugetul pentru cercetare a fost uh, redus, cum s-a întâmplat uh, în numeroase țări, și asta din motive evidente, din cauza crizei. Cercetătorii noștri așteaptă ca într-un final, să poată dispune de fondurile necesare pentru a relansa proiectele de cercetare în cadrul programului cadru. De aceea, cred că universitățile și centrele noastre de cercetare trebuie să beneficieze cât mai rapid de aceste fonduri centre de cercetare au foarte mare nevoie de aceste fonduri și de aceea vă îndemn să finalizați aceste dosare cât mai curând posibil, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Vă urez mult succes și întotdeauna veți fi binevenit în comisia noastră. Vă asigur de asta. Mulțumesc foarte mult, Pilar. Colegul Balcitis acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îmi cer scuze față de colegii mei pentru că iau cuvântul a treia oară astăzi și asta pentru că mm, îl uh, primim aici pe cel de-al treilea ministru lituanian de astăzi. Aș dori să vă urez bun venit, domnule ministru. Aș dori să vă felicit pentru că ați primit această sarcină dificilă. Dumneavoastră sunteți profesor și cunoașteți uh, cât de delicat este acest dosar. Am și o întrebare foarte rapidă. S-a menționat uh, problema clusterelor ca unul dintre domeniile prioritare în Uniunea Europeană. În trecut s-au făcut uh, investiții uriașe în unele state membre pentru a lansa clusterele, clustere de clădiri, uh, parcuri tehnologice și așa mai departe. După cum știm, acest proces de constituire a clusterelor a fost foarte complicat și chiar și astăzi, în unele domenii, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. Însă există foarte multe semne promițătoare. Domnule ministru, cum intenționați uh, să veniți cu inițiative în domeniu astfel încât să stimulați acest uh, proces și astfel încât să putem uh, profita de realizările științifice, astfel încât să rezolvăm problemele legate de educație. Mulțumesc foarte mult! Maria Carvalho acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îi urez bun venit domnului ministru în Comisia ITRE și să îi urez um, mult succes în următoarele șase luni. Eu sunt raportor pentru programul uh, Orizontul 2020 și aș vrea să mă alătur și eu uh, la ceea ce spunea colega mea Pilar de Castilio și să le mulțumesc tuturor instituțiilor pentru buna colaborare de care au dat dovadă. Am avut o colaborare foarte bună între instituții și cu statele membre. În acest program specific am ajuns la o soluție foarte echilibrată legată de uh, acordul uh, cu IMM-urile, sinergiile, fondurile structurale. Am văzut în unele ziare că Parlamentul a obținut tot ce vrea, mai puțin banii pentru că noi vroiam un buget mai mare. Din păcate, nu este doar responsabilitatea cercetătorilor. Altfel, uh, sunt sigură că programul Orizontul 2020 ar fi avut un buget și mai mare decât are acum. Bugetul nu reprezintă, de fapt, o creștere dacă ținem cont de tot ce a fost inclus în programul Orizontul 2020. Acum însă sunt foarte multe de făcut, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule ministru, pentru a implementa măsurile necesare astfel încât uh, să începem la timp, la începutul lui 2014. Mai trebuie să consolidăm textul, mai sunt multe de făcut uh, și din partea Comisiei și din partea Consiliului. Dar mai sunt și alte acțiuni care cad sub incidența articolului 185 și care necesită o procedură de codecizie. Avem și uh, programul de acțiune pentru uh, malaria, malarie și tuberculoză. Este vorba, de fapt, despre a doua fază a proiectului și aceasta necesită decizia Parlamentului pentru a ne asigura că facem totul în următoarele șase luni. Cum preconizați uh, că ne vom încadra în uh, grafic astfel încât să finalizăm uh, până la sfârșitul președinției dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult! La parola colega Trautmann. Prego. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Mulțumesc, Doamna președinte, mulțumesc, domnule ministru, că ați venit în mijlocul nostru. Le premier concerne les jeunes. Vous... Am câteva întrebări. Sunteți ministrul educației și am uh, avut de curând o dezbatere legată de resursele financiare și de situația critică uh, a șomajului în rândul tinerilor. Sunt politici care trebuie puse în aplicare. Avem Uh, nevoie de ingineri, avem nevoie de noi meserii, mai ales în contextul dezvoltării uh, cloud computing și de noi uh, specializări în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor TIC. Orizont 2020 este un program care identifică noi piste în acest sens și vreau să știu dacă va fi o prioritate pentru dumneavoastră. Oricum să știți că vă susțin în această direcție, fiindcă uh, sunt de părere că avem nevoie de mai mulți tineri. Mi se pare de asemenea foarte important pentru că lucrez în, eu însumi cu universitățile din regiunea mea vorba de crearea de uh, întreprinderi ale studenților, de uh, accesarea cadrului uh, învățământului superior și explorarea posibilității ca tinerii să devină antreprenori. Am o neliniște, domnule ministru, și asta se va întâmpla pe durata președinției dumneavoastră. Uh, e vorba de stimularea mobilității tinerilor. Nu ne dorim ca țări care finanțează formarea tinerilor, uh, care îi sprijină pe aceștia pe perioada studiilor, să sufere de o uh, migrație a creierelor. Pentru că cei care îi formează doresc să se folosească de aceste capacități. Și de, asemenea, mă, de, de aceea mă neliniștește maniera în care anumite state membre atrag tinerii cu oferte tentante. Constat că toată lumea Uh, își dorește ca totul să fie finanțat din fondurile structurale. Sigur, avem nevoie de fonduri pentru cercetare, avem nevoie de fonduri pentru infrastructură, avem nevoie de bani pentru întreprinderi. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră lucrurile în materie de buget și cred că ar trebui să ascultăm și uh, vocea țărilor uh, mai, uh, mai nou venite în rândul Uniunii, în Uniunea Europeană în privința păstrării acestor echilibre și mai ales în domeniul de care vă ocupați. Mulțumesc! Eller. Madame Satori, um, dear Minister, First of all, thank you very much for, for, for your... Mulțumesc, uh, doamna președinte, domnule ministru. În primul rând, vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră. Ați arătat empatie și interes față de uh, rolul președinției și uh, uh arătat o uh, atitudine proactivă față de uh, programul uh, Orizont 2020. Uh, Am două întrebări. În primul rând, ați observat probabil că Parlamentul își face datoria în uh, ceea ce privește apărarea intereselor uh, cetățenilor, dar trebuie să diferențiem între discuțiile privind acea scară a excelenței și acea dezbatere care este una diferită și anume cea diversă, diversității specializărilor. Vă mulțumesc pentru că ați uh, contribuit, uh, ați ajutat să uh, convingem Consiliul că aceste două lucruri sunt două lucruri diferite. Întrebarea mea ar fi, acum avem trimiterea la fondurile structurale în legătură cu programul Orizont 2020. Dar provocarea, dacă pot să spun așa, este că reacția nu a fost foarte entuziastă din partea mai multor state membre. Se alocă bani pentru inovație sau, mă rog, o proporție din fondurile structurale pentru inovație, cercetare, educare și anumite chestiuni specifice care țin de creșterea economică. Întrebarea mea ar fi dacă vă gândiți sau pregătiți ceva, un, un uh, document de context pentru ca toate aceste lucruri să devină realitate, pentru că foarte multe lucruri se discută aici la Bruxelles în legătură cu Orizont 2020, statelor membre unora nu le place că se um, diversifică um, gama de cheltuieli uh, prevăzute pentru Orizont 2020, ce credeți că, de ce credeți că avem nevoie ca toate aceste proiecte să capete contur și să fie eventual să fie uh, finanțate din fondurile structurale. O a doua întrebare legătură cu bugetul. Știți că în termeni reali avem o reducere de 10% la buget. ce cred eu că este important din punct de vedere al problemelor financiare și a problemelor economice pe care le avem, este că nivelul investițiilor se menține și în 2013 și în 2014 se va menține. Deci putem să facem uh, eforturi ca în 2014 și 2015 să cheltuim uh, bani, să investim în depășirea crizei. O a treia întrebare ar fi abordarea de jos în sus, uh, în interesul uh, celor care sunt mai puțin privilegiați de anumite programe. Nu toată lumea are acces la expertiza necesară. Ați dori oare să ne spuneți cum credeți că ar trebui să folosim acest uh, instrument de accesare rapidă? Bun, dacă nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, uh, am să vă propun uh, să-l ascultăm acum pe domnul ministru. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări și am să încep uh, cu primul vorbitor. Cred că întrebarea dumneavoastră corespunde celei puse de domnul Eller în legătură cu acel uh, cu acea procedură accelerată. Cred că avem uh, la Parlament și la Comisie tot uh, ce ne trebuie la Consiliu, documentele sunt pe masă. Sigur, noi ne străduim, însă nu știu cât succes vom avea. Din uh, între Consiliu și Parlament există probabil exemple pentru a demonstra că putem Uh, proceda în mod mai accelerat decât până acum, că putem uh, accelera negocierile între instituții pentru a uh, pune lucrurile în mișcare. Unul dintre aspectele negative ale faptului că unul dintre aspectele negative discutate de lume pe stradă este acela că lucrurile se mișcă foarte greu aici la Bruxelles. Sperăm să modificăm această percepție. Au mai fost două întrebări în legătură cu deficitul uh, bugetar. Sunt de acord că în domeniul cercetării, inovării și dezvoltării ne-ar plăcea întotdeauna să avem mai mulți bani, asta e sigur. Am petrecut jumătate de an vizitând sau participând la diverse întâlniri uh, la uh, foruri uh, universitare privind nanotehnologiile și alte lucruri. Toată lumea vorbea despre același lucru. Cercetătorii au nevoie de bani, dar pe de altă parte, acesta este singurul domeniu bugetar în care nu am tăiat prea mult Alte linii bugetare au fost uh, mult mai grav uh, lovite de recesiune. Deci putem spune că este o realizare a Consiliului și Parlamentului păstrarea uh, în limite rezonabile a bugetului pentru cercetare. Iar cei care lucrează în cercetare ar trebui să vă mulțumesc. Domnul Bolcitis mi-a, mi-a pus o întrebare, m-a rugat să vorbesc despre clustere și care va fi următorul pas în această direcție. Sper că prin uh, cooperarea noastră vom uh, reuși să promovăm aceste dosare unul 8, articolele 1, 1, 8, 5 și 8, 7, pentru că este sigur, ar trebui să existe dezbateri între uh, reprezentanții industriei și oficialii europeni pentru a vedea cum putem crea aceste uh, întreprinderi uh, mixte, ca orice uh, întreprindere inovatoare din domeniul nanotehnologiei sau electronicii, este nevoie de angajamentul industriei, iar rezultatele cercetării trebuie să devină vizibile, pentru că dacă vorbim despre cercetare și inovare, trebuie să nu pierdem din vedere această legătură între cercetare, care este foarte bine dezvoltată în Europa, suntem cei mai buni la cercetare, avem foarte multe idei și inovații tehnologice, dar nu stăm bine la punerea lor în aplicare, la transferul ideilor în producție, în industrie. Iar această lacună trebuie eliminată. Cum putem avea succes în această privință, nu aș putea să spun, dar e bine că am identificat problema, am recunoscut-o și împreună cred că ar trebui să încercăm să o și rezolvăm. Mulțumesc pentru acest uh, subiect deosebit de important. Doamna Carvalho a pus de asemenea o problemă foarte importantă în legătură cu bugetarea și articolele 185-187 Lituania va munci din greu pentru a duce mai departe aceste dosare și, de fapt, dacă îmi permiteți, am să revin mai târziu uh, atunci când uh, se va reuni Comisia dumneavoastră pentru a uh, vă aduce detalii în această privință. S-a pus problema de asemenea problema tineretului formării profesionale a tinerilor și, de asemenea, bugetul, iarăși bugetul, întotdeauna bugetul, uh, am să discut mai târziu despre asta, sigur că tinerii sunt o prioritate de top în Uniunea Europeană. Problema șomajului este una foarte serioasă în timpul ceremoniei de uh, inaugurare a președinției lituaniene la Vilnius a fost una dintre temele menționate și atunci când spunem că tinerii nu au de lucru, trebuie să ne referim și la discrepanțele dintre uh, aptitudinile pe care tinerii le au, aptitudini, dintre, dintre aptitudinile pe care tinerii le au și cerințele pieței muncii. Pentru că noi ne dorim pe piața muncii să avem o anumită specializare, uh, de exemplu, în Lituania este nevoie de specialiști uh, în uh, informatică, pe când în Germania e nevoie de ingineri. Uh, toate aceste aspecte sunt foarte importante, desigur, și ce poate face președinția lituaniană. Ei bine, vom discuta problemele tehnologiei informației și comunicațiilor într-o conferință la Vilnius. Vom discuta uh, despre locurile de muncă și despre potrivirea din, dintre aptitudinile cu care tinerii ies de pe băncile școlilor și cerințele industriei, cerințele cercetării. Este o conferință care va avea loc tot la Vilnius eh, două săptămâni după prima de care vă vorbeam. Da, vom pune toate aceste probleme. Și domnul Heller Vreau să vă mulțumesc personal pentru o bună colaborare în trecut și asta pentru că am mai uh, primit uh, astfel de avize constructive din partea Consiliului și Parlamentului în ceea ce privește programul Orizont 2020. În legătură cu fondurile structurale. Ne concentrăm pe specializările inteligente. Am Asta încearcă să uh, realizeze programul Orizont 2020 și desigur noi vom încerca să utilizăm fondurile structurale investite în infrastructurii cercetării și tehnologiei pentru a obține maximum de rezultate și de beneficii pentru societate în domeniul tehnologic. De fapt, întrebarea dumneavoastră este una de mare actualitate și vă asigur că vom acorda o atenție maximă pe durata președinției noastre acestor aspecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră, pentru răspunsurile pe care ați bine nevoit să ni le dați, răspunsuri foarte precise la întrebări la fel de precise. Vă mulțumim încă o dată. Și, desigur, ne vom reîntâlni ori de câte ori va fi nevoie. Mulțumesc, domnule ministru. Bine, cominciamo subito anche perché eh, abbiamo dovuto... Bine, doamnelor și domnilor, să continuăm. A trebuit să, schimb, a trebuit să schimbăm puțin ordinea noastră de zi pentru că am uh, cunoscut o întârziere în această dimineață, așa că îi dau acum cuvântul doamnei Hibner să ne vorbească despre conferința COP19. Mulțumesc foarte mult. Un minut. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Postaram się bardzo zwięźle przedstawić. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să nu mă întind foarte mult. Uh, să vă vorbesc despre ce vom face eu cu raportorii mei din umbră. Le mulțumesc pentru o reuniune care a avut loc acum două săptămâni. Am ajuns la concluzia că ne vom baza pe documentul care a fost uh, realizat în comisie anul trecut, e un document foarte echilibrat și vom ține cont de toate punctele importante pentru comisia noastră. Una dintre propuneri De fapt, toate propunerile au fost verificate de mine și le-am împărțit în trei secțiuni, astfel încât să putem să ne concentrăm mai ușor. În primul rând, industrie și competitivitate, cercetare și inovație și apoi politici energetice. Toate acestea ținând cont de întâlnirea la nivel înalt privind energia. Voi spune câte ceva despre fiecare dintre cele trei secțiuni. În fiecare dintre ele am propus să existe o, un diagnostic care există deja pe baza cercetării sau pe baza informațiilor pe care le-am primit deja. Apoi mai există un rezumat al fiecarei secțiuni în care sunt incluse și sugestiile noastre cu privire la subiectele care ar, fi, ar trebui să fie discutate la summit. Pentru industrie și competitivitate trebuie să Recunoaștem faptul că, ținând cont de document și de informațiile primite de la Agenția Internațională pentru Energie, um, au crescut emisiile de dioxid de carbon cu toate că au scăzut atât în Europa cât și în Statele Unite, așa că putem deja să spunem care zone din lume sunt cele care contribuie la creșterea emisiilor de dioxid de carbon, deci la cine ar trebui să fim atenți pe parcursul negocierilor. Următoarea chestiune e următoarea. Consumul de energie, în mod foarte clar, va crește. va crește în toate domeniile, pe toate resursele de energie. Nu cum spun unii că ne concentrăm doar pe regenerabile acum și va crește doar consumul de energie regenerabilă. Nu. Întreaga piață energetică va fi utilizată în diferite feluri în Europa și va duce la o economie bine echilibrată. Ar trebui să fim atenți și asupra faptului că trebuie să ne menținem avantajul competitiv pe care îl avem în ceea ce privește cunoștințe tehnologice echilibrate. Când vom participa la acest summit, trebuie să ținem cont și de competitivitate. Un alt element pe care trebuie să ne axăm are de a face cu faptul că acest summit și ce se va discuta acolo va avea impact și asupra prețului energiei. Trebuie să analizăm care este prețul energiei pe dezvoltarea industriei. Uniunea Europeană va promova cu siguranță folosirea tuturor tipurilor de tehnologie care sunt benefice mediului înconjurător alternative la combustibilii fosili și așa mai departe. Există un document privind eficiența energetică care a fost adoptat. Trebuie să subliniem faptul că acest document trebuie să fie unul comun, unul internațional. Trebuie să fie interpretat ca atare în întreaga lume. Altceva tot legat de propunerea noastră. Acum. Atât industria cât și consumatorii din Uniunea Europeană sunt pregătiți să facă față unor obiective și mai ambițioase în ceea ce privește mediul. Totuși, o acceptare a acestor obiective e posibilă doar și dacă alte economii globale fac eforturi similare. Nu putem să fim singuri pe o barcă într-un mare ocean. Noi am stabilit aceste obiective valabile pentru noi, însă aceste obiective trebuie să fie înglobate în economia internațională, trebuie să existe și o dimensiune globală. Alte informații pe care le-am primit ne arată următoarele. Emisiile în Uniunea Europeană sunt 11% din emisiile globale și acestea vor scădea în deceniile care urmează. Tocmai de aceea trebuie să îi avertizăm pe oameni cu privire la niște obiective mult prea ambițioase ale Uniunii Europene care ar putea să facă la scăparea de sub control a emisiilor. Dacă importăm produse din țări care poluează foarte mult, atunci vom importa și emisiile acestor țări. Uniunea Europeană salută semnalele pe care le-am primit din Statele Unite ale Americii. Acestea ne arată o atitudine mai pozitivă pentru un acord global. Din nou, accentul cade pe resurse regenerabile și eficiență energetică. Poate că la acest summit ar trebui să încercăm să obținem sprijinul nu țărilor mici, foarte multe, ci a acelor țări care au cele mai multe emisii și au un impact mare la nivel global. Pe ele trebuie să ne axăm pentru a ne atinge obiectivele. Cum am subliniat și înainte, fiecare dintre aceste capitole va fi în același timp și o cerere. Vom cere o coordonare mai bună între Consiliu, între Comisie și Serviciul European pentru Acțiune Externă. Acesta ar trebui să fie operațional, să fie proactiv și să-și aducă aportul la asemenea documente. Bineînțeles, există și agenții internaționale de energie, energii regenerabile, toate acestea sunt partenere și cooperează cu noi pentru eficiență energetică și mai există și Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Toate aceste agenții există și trebuie să aibă un rol de participant participanți activi pe parcursul conferinței. Trebuie să ne asigurăm că există toate elementele importante pentru ca abordarea să fie una echilibrată. Cercetare și inovare. Trebuie să ne concentrăm pe noile tehnologii și asta în primul rând. Știm că tehnologiile pot să fie uh, un mare succes spre niște investiții inteligente, pentru noi soluții care să ne ajute în lupta împotriva schimbărilor climatice. Nu putem spune că există una sau două tehnologii care sunt bune și la restul să renunțăm. Nu, trebuie să ne concentrăm pe toate tehnologiile cele mai actuale și cunoștințele care există. Trebuie să încurajăm pe partenerii noștri să procedeze la fel. În acest rezumat vedem o cerere de angajament la nivel internațional pentru a crește investițiile în cercetare și dezvoltare. V-am vorbit astăzi despre multe subiecte. V-am spus ce se va întâmpla în Silicon Valley în viitor. Există deja anumite brevete și acest lucru ne spune că vor exista acolo niște sisteme la cel mai înalt nivel care vor asigura resurse din interiorul scoarței terestre. Mă apropii acum de sfârșit. Trec la politica energetică. Doamnelor și domnilor, ar trebui să retragem toate subvențiile pentru cei care nu și-au aliniat tehnologiile așa cum trebuie. Trebuie să subliniem faptul că eficiența energetică e calea cea mai ușoară prin care putem să scădem emisiile de dioxid de carbon și putem întoarce această tendință a creșterii prețurilor și costurilor energetice. Ar trebui să joace un rol foarte important pe parcursul negocierilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune doamna președinte. Trebuie să încheiem discuțiile noastre înainte să vină doamna comisar și mai avem trei subiecte de dezbătut, așa că voi fi mai strict în ceea ce privește timpul de vorbire. Domnul Șmolski are trei minute și două minute celalți colegi care doresc să ia cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Înțeleg că vorbim de un proiect. Deocamdată documentul se află în stadiul de proiect. Haideți să vedem care e istoria negocierilor noastre, cum ar fi COP18. Legăturile istorice ne arată de ce a existat această nerăbdare în ceea ce privește o nouă înțelegere la nivel global. Rusia, China, Brazilia, alte economii emergente și și Statele Unite ale Americii par, să, să, par acum să aștepte ca Europa să o ia singură pe o anumită cale, să-și realizeze obiectivele pe care și le-a propus pentru ea însăși. Însă noi așteptăm și pe ceilalți să ni se alăture în acest efort global de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Contrar așteptărilor noastre, principalii noștri concurenți nu au făcut nimic, în afară de să vorbească vorbească și ei despre aceste obiective, nu s-a întâmplat nimic. Totul a rămas la stadiul de vorbe. Conferința aceasta ar trebui să transmită un mesaj puternic și anume ajungeți-ne din urmă. Conform uh, concluziilor Consiliului din 2007, ar trebui să impunem această condiție, să nu facem altceva, nimic altceva în Europa dacă nu există un acord și cu ceilalți, dacă nu își iau angajamentul de a ni se alătura. Trebuie să echilibrăm țelurile de mediu foarte ambițioase și baza industrială. Vă reamintesc ce spunea doamna Merkel acum două săptămâni după o reuniune la Consiliu când au hotărât să nu crească limitele de dioxid de carbon pentru autovehiculele noi. Voi încerca să vă dau acest citat în engleză ca să nu greșesc. About employment, we have to take care that notwithstanding Faptul că stăm aici și discutăm despre ocupare, dar nu facem niciun progres în ceea ce privește uh, protecția mediului, nu ne duce decât la o o afectare a bazei noastre industriale. Bineînțeles, dacă rezoluția noastră ar permite un asemenea motoc, acel pe care tocmai l-am auzit, atunci l-am putea folosi exact acest citat din discursul doamnei Merkel. Doamna președinte, mulțumim foarte mult, domnul Vidal Coadras are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, țin să-i mulțumesc doamnei Hibner pentru tot ce a, ce a făcut până acum. Potrivit sugestiilor ei, Există niște motive de îngrijorare. Emisiile de dioxid de carbon scad atât în Europa cât și în SUA, însă acestea cresc la nivel global. Și apoi nu trebuie să uităm faptul că Uniunea e responsabilă doar de 11% din emisiile globale. În viitor, această cifră va continua să scadă populația lumii continuă să crească, iar această populație va consuma tot mai multă energie. Există acest contrast între eforturile pe care le depunem, mai ales noi europenii, și ce se întâmplă în rest în contextul emisiilor globale. Așa că nu pot decât să fiu de acord cu antevorbitorii mei trebuie să analizăm foarte clar stadiul în care se află industria europeană, astfel încât să minimalizăm efectele creșterii costurilor energiei asupra competitivității. Și asta înainte să facem orice fel de mișcare spre o economie durabilă. Trebuie să fim puternici, și să încercăm să convingem alte națiuni să se coordoneze, să avem acțiuni globale astfel încât să facem față efectelor schimbărilor climatice. Și apoi trebuie, bineînțeles, să fim foarte atenți să reducem concurența neechitabilă care există între industriile noastre. În orice caz, este clar că această conferință care va avea loc la Varșovia în acest an e una importantă și trebuie să avem niște ambiții mai mari decât cele avute în trecut. La Doha ni s-a reamintit importanța vorbirii cu o singură voce la nivel european. Așa că o, cer, o nevoie de acord între diferitele grupuri e o necesitate toată munca pe care o vom face înainte de conferință nu va face decât să ne economisească un timp foarte prețios de care vom avea nevoie pe timpul reuniunii. Sunt și eu de acord cu doamna Hübner în ceea ce privește eficiența energetică și anume că e calea cea mai ușoară pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Și cred că dumnea ei are dreptate să acorde o prioritate eficiențe energetice în textul pe care îl elaborează acum și în discuție. Mulțumim! Are cuvântul doamna Hall. Nu este în sală. Atunci doamna Cavaliu are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Europa se află într-o poziție care ar putea să ne ofere un avantaj competitiv față de ceea ce s-a întâmplat la platforma de la Durban. Tot ce s-a întâmplat acolo e foarte vag. Așa că trebuie să profităm de faptul că COP se întoarce în Europa și să spunem clar care sunt principiile noastre. În rezoluția noastră trebuie să facem referire și la faptul că Comisia va elabora aceste principii. Există cel puțin șase puncte, după părerea mea, care sunt foarte importante. În primul rând, viitorul acord nu trebuie să uit să meargă pe aceeași cale cu ce s-a întâmplat în protocolul de la Kyoto, să fie împărțite țările pe categorii, țări dezvoltate, țări în curs de dezvoltare. Toate obiectivele care trebuie îndeplinite să fie îndeplinite de țările industrializate. Toți trebuie să-și aducă aportul la efortul comun conform capacităților pe care le au. De exemplu, să există un set de indicatori, cum ar fi PIB-ul pe cap de locuitor, stadiul în care se află emisiile, stadiul în care se află tehnologia. Acestea ar trebui să fie ușor de definit și ar trebui să găsim asemenea indicatori. Apoi, obiectivele trebuie să fie corelate pentru diferitele țări. Obiective care să fie luate la în, specif, în domenii specifice. Putem să combinăm sectoare din economia unei țări cu sectoare la nivel global și obiective globale. Ar fi foarte important, astfel încât să evităm delocarea carbonului în industriile intensive din punct de vedere energetic. Apoi, inițiative de sus în jos sunt importante, cum sunt inițiativele în orașe. Mecanismele de piață trebuie să fie îmbunătățite în continuare și trebuie să găsim mecanisme similare ETS-ului. Și asta pentru toată lumea. Apoi, ar trebui ca eficiența energetică să fie integrată în paralel cu reducerea emisiilor de dioxid de carbon. E nevoie și de cooperare în cercetare și dezvoltare. Piața de tehnologie ecologice e una importantă și ne dorim să ne implicăm în aceasta și să le implicăm și state terțe. Acestea sunt subiectele pe care le voi trimite raportoarei noastre. Mulțumim, are cuvântul domnul Prodi. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul până acum, însă eu sunt foarte sceptic în ceea ce privește atingerea unui acord. Până acum nu s-a dat nici un răspuns declarației de la Bali pe o responsabilitate diferită, dar comună, împărtășită. Cred că acesta este elementul cheie, dacă ne dorim într-adevăr un acord global. Dacă nu avem un acord global, atunci nu mai are niciun sens. Cu Kyoto, printre altele, am plănuit un mecanism de piață. Un mecanism de piață poate să funcționeze doar dacă 50% dintre licențele pentru emis, din certificatele de emisii sunt oferite în mod gratuit și dacă facem un exercițiu de backloading. Să sperăm că acestea vor fi cazuri singulare, pentru că dacă nu vor influența foarte mult mecanismul de piață. La Kyoto se face o distinție între țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, așa cum tocmai s-a menționat. Ce ne spune acest lucru? Că nu ne îndreptăm nicăieri. Trebuie să ne fie foarte clar că avem nevoie de o propunere total diferită, bazată pe echitate, bazată pe justiție. Când vorbim de un nivel durabil al emisiilor în atmosferă, atunci trebuie să existe aceste certificate distribuite echitabil și gratuit tuturor acelora care trăiesc pe această planetă. Orice altceva trebuie să se plătească pe parcurs. Trebuie să ținem cont și de conținutul declarației de la Bali. Trebuie să fim curajoși, dacă nu, pur și simplu să renunțăm. Mulțumim foarte mult, comisia are cuvântul. Se qualcuno la comisiune prende la parola, prego. Cine dorește să intervine din partea comisiei? Comisia salută această dezbatere cu privire la COP19. Toate temele cheie au fost identificate în timpul dezbaterii. S-a vorbit uh, despre problema emisiilor, care este în creștere pe fondul schimbărilor climatice, apoi s-a vorbit despre eficiența energetică, despre rolul politicilor industriale și politicii energetice, aspecte legate de competitivitate și tehnologii, principii cheie, precum participarea uh, tuturor fără să fie nevoie de alte mm, aspecte binare în noul acord. Apoi uh, s-a vorbit și despre protocolul de la Kyoto și așa mai departe. După cum știți, negocierile cu privire la acest nou acord care va fi adoptat în 2015 uh, și care se va aplica până în 2020 au demarat. Au avut uh, recent uh, loc discuții la Bonn uh, care au reafirmat bazele acestui nou acord. Faptul că acest nou acord trebuie să fie obligatoriu juridic și aplicabil tuturor și, repet, aplicabil tuturor, astfel încât să limiteze creșterea temperaturii sub 2, 2 grade. Trebuie să facem toate aceste lucruri până la sfârșitul lui 2015. Doamna raportor uh, spunea că Uniunea Europeană nu trebuie să vâslească singură într-un ocean uh, global, pentru că există și alte economii care ar trebui să participe, iar ele ar trebui să fie uh, implicate. Avem uh, semnale încurajatoare din Statele Unite, Corea, Mexic și alți actori importanți de la nivel mondial, precum China. Uh, Există și un angajament uh, cu privire la comercializarea certificatelor de emisii în China, în Statele Unite, etc., etc. Re discuțiile recente de la Bonn au, au uh, reafirmat faptul că anul viitor, anul 2014, va fi un an al ambițiilor. Atunci uh, ne vom aștepta ca părțile să vină cu angajamente ambițioase. Și va trebui să discutăm și problema finanțării. Există și um, aspecte care vor trebui finalizate la Varșovia. Aceasta este abordarea înțeleaptă. În plus, uh, vorbim și despre eficiența energetică, despre energiile regenerabile și așa mai departe. Nu trebuie să uităm uh, și uh, faptul că angajamentul Uniunii Europene de a ratifica cea de-a doua generație a protocolului de la Kyoto este necesar. Și uh, contăm pe sprijinul dumneavoastră în acest angajament. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Hibner pentru a trage concluziile. Timp de trei minute. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să recunosc că majoritatea colegilor s-au referit la subiecte pe care eu le-am uh, inclus în raport la o manieră mai generală. Aș dori să-i răspund colegului Șimanski. Noi am încercat să nu revenim la documente cu care nu am avut atât de mult succes sau care nu contribuiau la realizarea de progrese. Am încercat uh, să facem ca această propunere să fie un fel de diagnostic uh, este adevărat că ne așteptăm la soluții specifice. Nu voi spune că alții vor încerca să ne păcălească sau că suntem izolați. Încercăm doar să adunăm în jurul nostru niște aliați. Am vrea ca toată lumea să lupte pentru succesul industriei globale. Sigur că există concurență dar dacă regulile sunt stabilite așa cum trebuie, vom putea cu toții să participăm la această piață și în loc să ne căutăm dușmani, mai bine colaborăm la nivel economic. Citatul din Angela Merkel este foarte frumos și vom încerca să-l utilizăm. Mulțumesc. Le mulțumesc și tuturor colegilor pentru că au spus că ar trebui să monitorizăm situația în industria europeană. Pe de o parte, nu trebuie să pierdem din vedere aspectele legate de schimbările climatice, iar pe de altă parte, trebuie să fim atenți uh, la aspectele legate de competitivitate. Un alt coleg spunea că este nevoie să vorbim cu o singură voce și să nu ne dăm cu stângul în dreptul. Ar trebui să avem o poziție comună voi uh, folosi sugestiile colegei Carvalho, așa că voi adăuga anumite lucruri la raport. Îi mulțumesc și colegului Prodi. Nu cred că protocolul de la Kyoto este o bună bază pentru negocieri, cel puțin este părerea mea personală prevederile actuale nu ne oferă posibilitatea să avem credibilitatea și să fim orientați către viitor, dar cred că putem crea un document care să fie ușor de înțeles de toți și acceptat de către toți. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Hipner. Trecem acum imediat la următorul punct și dăm cuvântul lui Nichi Vela, care va vorbi despre infrastructura pentru combustibilii alternativi. Avem cam 20 de minute disponibile pentru această dezbatere. Deci 5-7 minute pentru introducere. Mulțumesc foarte mult. Propunerea Comisiei are ca cel faptul că trebuie să existe, uh, să existe subvenții pentru um, energie alternativă, infrastructură alternativă. Trebuie să fie încurajați toți actorii de pe această piață și trebuie încurajată și concurența. În ceea ce privește noile tehnologii, noi autovehicule, este cam greu să intre pe piață, să aibă o cotă mare pe piață. De exemplu, acele automobile care nu uh, nu au combustibil pe bază de petrol. Le este foarte greu să pătrundă pe piață, sunt greu de alimentat asemenea vehicole, nu există atâtea posibilități cum există pentru altfel de combustibili. De aceea eu salut propunerea Comisiei în linii mari. Este foarte bine, e bine să existe o infrastructură pentru combustibili alternativi. Scopul este să decrească uh, dependența pe care o are Uniunea Europeană de petrol. Investițiile trebuie să se orienteze în primul rând pe uh, cererea care există pe piață. Tot important este să ne axăm pe o bază neutră din punct de vedere tehnologic. Capitolul care are de a face cu cercetarea și dezvoltarea trebuie să fie sprijinit, uh, Noile tehnologii pe piață trebuie să fie sprijinite, e clar acest lucru. Am depus și amendamente în acest sens. Comisia face eforturi și în ceea ce privește o tipologizare. E de asemenea un element important, mai ales pentru că vorbim despre o dimensiune transfrontalieră pe care o are această directivă. Această directivă nu trebuie să fie un câmp de bătălie între Germania și Franța. Am și un amendament concret în acest sens, prin care încerc să ajungem la un compromis la această luptă care ar putea să reiasă și sper că vom beneficia de sprijin. E important să depunem aceste eforturi. E important să fim atenți și la dezvoltările care au loc pe piața energetică în SUA. Comisia probabil nu prea a avut timp să se concentreze prea mult pe acest aspect și să țină cont de el. Dar se pare că ne îndreptăm în această direcție și anume că în 3-4 ani vor exista exporturi de petrol din SUA și atunci trebuie și noi să dăm dovadă de realism. De petrol nu o să scăpăm atât de repede, mai avem nevoie de el. Apoi, Există um, o benzină ieftină în SUA pentru că există acolo mai mult petrol, există diferit, diferențe pe piețele din Europa, așa că și Europa are nevoie de noi rețele pe bază de gaz, de exemplu, trebuie să se dezvolte orice infrastructură care e favorabilă combustibilor alternativi. Mai există și o perspectivă în ceea ce privește combustibilii de acasă, Vor exista și în acest domeniu foarte multe dezvoltări în anii 2017-2018 în SUA. Însă, Până în acest moment, în propunere, nu există și acest element. De aceea voi depune amendamente și pe această parte și vă cer sprijinul. E un element nou și doresc să colaborăm asupra lui. Înainte să închei, țin să vă reamintesc și faptul că da, trebuie să fim ambițioși în ceea ce privește obiectivele noastre, însă în același timp să rămânem și ancorați în realitate. Trebuie să vedem ce poate face cel mai bine Uniunea Europeană trebuie să pună la dispoziție resurse financiare pentru cercetare și trebuie să existe o tipologizare, o categorisire astfel încât consumatorilor europeni să le fie mai ușor să ia decizii informate și sper că vom colabora foarte bine. Vă mulțumesc! Grazie La parola ai relatori ombra, tre minuti ciascuno. Il collega... Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Brezina, timp de trei minute, vă rog. Mulțumesc. Eh, Vidat, tuto legislativu e velmi důležitá a... Mulțumesc eh, foarte mult. În ceea ce privește furnizarea carburanților alternativi. Aceasta este o propunere foarte importantă. Îi mulțumesc, doamnei Țavela, pentru acest uh, raport care cuprinde foarte multe idei de inițiativă. E, vorbim despre diferite tipuri de combustibil uh, alternativ, GPL, hidrogen și așa mai departe. Toate aceste tipuri trebuie să fie bine definite și trebuie să avem uh, suficiente infrastructuri. În plus, trebuie să definim și distanțele între diferitele puncte de aprovizionare și uh, alimentare. Aceasta este o condiție pentru fabricarea acestor combustibili alternativi. Cred că este necesar să procedăm la o armonizare la nivel european, ba chiar la nivel global, pentru că nu este acceptabil uh, să, se, să nu se poată folosi aceste puncte de alimentare pe tot teritoriul Europei. În același timp, uh, este foarte important ca statele membre care se vor angaja să instituie niște rețele minimale, este important ca aceste state să aibă și ele o marjă de manevră pentru îndeplinirea obiectivelor. Și eu uh, voi redacta câteva amendamente. Nu știu dacă am înțeles bine anumite pasaje din legislație, însă în ceea ce privește mașinile electrice, am uitat uh, de anumite aspecte care trebuie armonizate. Oricum, uh, voi colabora cu doamna Țavela și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnul Langhe. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. Trebuie să avem grijă când aruncăm un asemenea plan în lume, un plan de care sunt, legate foarte mu- sunt legați foarte mulți bani și tocmai de aceea am niște întrebări. În primul rând, nu îmi este foarte clar care este criteriul pentru alegerea locurilor pentru stațiile de aprovizionare cu combustibili alternativi și dacă distanța propusă este cea bună. Tot la 200 de kilometri, tot la 150 de kilometri ar trebui să existe o stație de alimentare. Uh, Poate punem stații de alimentare în niște locuri în care poate din când în când trece o mașină din Paris spre Stockholm, însă în regiunea Parisului Există mult, ar, ar fi nevoie de mult mai multe astfel de stații pentru că cererea este mult mai mare. Eu nu cred că are rost să spunem că distanța este criteriul pentru construirea stațiilor de aprovizionare când noi nu știm exact cât de mare va fi cererea. Și eu cred că nu trebuie să alocăm în mod greșit mijloace financiare. Apoi, în ceea ce privește standardele pentru prize și la acestea trebuie să ne gândim mai bine. La mașinile electrice există două tipuri de încărcare. În primul rând, cea normală de încărcare cu electricitate prin sistemul existent și există tipul de priză 2 asupra căruia am căzut de acord. Însă acest tip de încărcare durează 8 ore, stimați colegi, și eu cred că nu prea are sens să introducem acest sistem în multe stații care se află departe de locurile în care lucrează oamenii sau locuințele lor, pentru că nimeni nu stă să aștepte 8 ore la o stație de alimentare. Apoi trebuie să existe o combinație între diferitele tipuri de combustibili care există, trebuie să avem un fel de uh, priză combinată între cele două variante, pentru că avem nevoie de o încărcare în termen scurt autovehicolelor. Industria europeană trebuie să știe ce fel de autovehicule să producă și ce fel de prize să producă, astfel încât banii să nu fie cheltuiți în zadar. Finanțarea cred că trebuie să fie reanalizată. Asta dacă e să ne gândim la construirea unei structuri. Dacă dorim să construim o structură, aceasta are sens dacă există și oameni interesați de aceasta și care o vor cumpăra-o. Trebuie să ne gândim la acest aspect înainte să folosim din bani publici să folosim banii publici la construirea unor stații de alimentare care probabil nu o să fie folosite. Resursele pe care le punem la dispoziție trebuie să servească dezvoltării industriale în Europa. Mulțumesc. Doamna Hol are cuvântul. Thank you. I, um... Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru avizul său și pentru oferta de cooperare care este binevenită. Cred că este o propunere pozitivă din partea Comisiei. Noi depindem uh, foarte mult de petrol, în proporție de 94% în UE, iar acest lucru se reflectă în sumele pe care le plătim și în uh, costurile pentru economie și în ceea ce privește siguranța aprovizionării. În același timp, uh, ne confruntăm cu problema schimbărilor climatice și necesitatea de a reduce emisiile de carbon uh, cu cel puțin 16% până în 2020. Așadar, această infrastructură pentru combustibili alternativ este imperios necesară. Nu putem să scăpăm de această dependență fără să instituim această infrastructură. Este important să ne amintim acest lucru și să respectăm uh, standardele stabilite pentru crearea acestei infrastructuri. Salut propunerea de a avea o interfață comună standardizată pentru uh, pompele de alimentare. Pentru că vrem să facem această armonizare pentru a promova piața unică. Există unele locuri, unele regiuni uh, care au fost deschizători de drumuri în ceea ce privește aceste infrastructuri, nu neapărat în conformitate cu aceste standarde care se regăsesc în anexa 3 și trebuie să ne asigurăm că acestea au ceva timp la dispoziție pentru a putea îndeplini noile standarde. Referitor la opinia, la avizul doamnei Țavela, nu cred că e bine să le cerem statelor membre să-și facă propria analiză cost-beneficii, pentru că este o povară prea mare. Dacă se fac astfel de analize cost-beneficii, trebuie să se analizeze costul situației actuale în care folosim uh, petrol și în care avem uh, o anumită cantitate de emisii de CO2. Deci este o sarcină imposibilă pe care uh, am putea să le cerem statelor membre. Deci nu trebuie să le cerem acest lucru. Așadar, uh, e bine să avem standarde ridicate și statele membre ne vor spune dacă nu le pot îndeplini. Acum însă mă întreb dacă nu cumva ar trebui să uh, facem mai multe specificări legate de hidrogen, de exemplu la articolul 5. Uh, pentru țări precum Grecia și Regatul Unit, unde avem insule, nu este foarte realist să avem o rețea pe întregul teritoriu pentru că nu am avea decât o rețea pe continent, dar nu și pe insule. La articolul 4.6 se spune că ar trebui să existe contoare inteligente. Contoarele uh, inteligente sunt uh, valabile atunci când oamenii își încarcă vehiculele acasă. Dar nu știu dacă acest lucru este necesar și pentru dispozitivele publice de încărcare putem uh, folosi acest lucru acasă, dar uh, în spațiul public uh, nu sunt beneficii foarte mari, din potrivă sunt costuri mari. În textul propunerii se menționează și echipamentele de încărcare la articolul 4.8 se vorbește despre uh, posibilitatea ca consumatorii să aibă un furnizor diferit de electricitate pentru încărcarea vehiculelor. Se pune problema de concurență și uh, acum uh, rămâne de văzut dacă aceasta rămâne doar o posibilitate. Cred că este bine să insistăm asupra standardizării uh, duzelor furtunelor de alimentare, pentru că din benzinării, pentru că vrem să evităm uh, ca clienții să aibă probleme și să fie mm, într-o situație de confuzie. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Tojenovski. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se také chtěl připojit eh, k ocenění paní zpravodaj. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să salut acest text pe un subiect extrem de important și cred că mai sunt încă multe probleme de rezolvat în legătură cu acest subiect. Dezbaterea este foarte delicată în acest moment pentru că nu suntem foarte siguri și nu știm care va fi tehnologia la care se va apela. Ar trebui poate să începem să definim unele măsuri administrative, dar poate că este prea devreme. Nimeni nu uh, și-a exprimat vreo preferință pentru o variantă sau alta în legătură cu infrastructura. Așa cum spunea coleg Lang, distanța dintre uh, stațiile de încărcare, numărul acestora uh, diferă de la o țară la alta în funcție de geografia locală. Aceste stații, cum vor fi ele? Vor fi uh, afaceri private, vor fi de stat. Nu știm încă cum vor evolua lucrurile. În ceea ce privește maniera de încărcare, de racordare, sistemele și standardele uh, au apărut foarte multe uh, tehnologii diferite, ca în cazul uh, telefonelor mobile. Vă amintiți cu încărcătoarele câte probleme am avut. Și cred că evoluția nu este încă definită în acest, uh, în acest domeniu. evoluția și progresul trebuie să-și spună cuvântul uh, și tehnologia va uh, decide probabil și distanțele între aceste stații de încărcare, uh, de alimentare. E o dezbatere foarte importantă și mă bucur că acest document uh, dă niște indicații în ceea ce privește standardizarea, dar n-ar trebui să fim uh, prea stricți uh, pentru că condițiile sunt foarte diferite în diverse state membre, iar piața încă nu a arătat uh, o tendință clară, nu știm care va fi uh, calea care va fi decisă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnul Tojanovski. Domnul Mezaros. Domnul președinte, vreau și eu să salut uh, prezența acestor tehnologii alternative, dar trebuie să, trag, să atrag atenția că ceea ce propune Comisia este prea ambițios și prea costisitor. De evoluțiile tehnologice nu sunt la fel, nu uh, sunt la fel de rapide în, în, statele, în toate statele membre și cred că pentru unele state membre punerea în aplicare a acestor condiții ar fi prea costisitoare. Uh, am vrea să vedem tehnologii standardizate și adaptate, dar acestea nu sunt încă în acel stadiu. Sigur că facem tot ce putem pentru a merge în această direcție, dar trebuie să ținem cont și de nivelul cheltuielilor. Estimările comisiei subestimează, de fapt, costurile reale. Nu avem nevoie numai de stații de alimentare electrice, ci și de infrastructură, de căi de acces către acestea, de construcții și cine va suporta toate aceste cheltuieri. Până la urmă, tot consumatorul va plăti și trebuie să nu uităm țările mai sărace, statele membre mai sărace, care nu dispun de fonduri pentru astfel de investiții. Sperăm ca situația să se schimbe până în 2020. Însă, întotdeauna, investițiile sunt riscante. Poate că aceste stații, odată construite, nu vor fi utilizate la adevăratul lor potențial. Nu știm încă ce se va întâmpla și ar trebui să dăm uh, timp acestor tehnologii să se maturizeze. Și un ultim uh, comentariu în legătură cu carburanții alternativi. Dacă sunt impozitați la același nivel, atunci nu există niciun avantaj competitiv. Vă amintiți că în prezent uh, taxele pentru motorină sunt cu 40% mai mici decât cele pentru benzină. Sigur că uh, mulțumită abordării combustibililor alternativi ar scădea foarte mult uh, poluarea. Dar pentru a produce astfel de carburanți alternativi se folosesc tot cei tradițional uh, tradiționali care produc poluare. Mulțumim, domnul Vidal Codres. Mulțumesc, domnul președinte. Pentru a avea un sistem mai durabil uh, în ceea ce privește carburanții alternativi, este salutară inițiativa Comisiei, dar sigur că există și obstacole în calea utilizării electricității sau hidrogenului uh, pentru alimentarea autovehiculelor. Sursele de energie trebuie produse, trebuie stocate, trebuie distribuite, e o întreagă infrastructură care va trebui construită și, după cum s-a mai spus aici, problema realimentării nu este încă una definitivată. Raportarea sublinează că trebuie să avem grijă și la costurile promovării acelor carburanți alternativi care sunt mai scumpi decât petrolul. țintele pe care ni le propunem nu vor fi atinse fără să se plătească un preț, dar trebuie să avem grijă ca aceste investiții să fie eficiente din punct de vedere al costurilor. Nu putem să neglijăm faptul că vehiculele electrice sunt doar o alternativă, dar cota lor de piață crește din ce în ce mai mult, deși aceste vehicule au probleme pe distanțe lungi s-a exprimat uh, temeri și în legătură cu maturitatea tehnologiei uh, care utilizează hidrogenul și care este una destul de riscantă pentru infrastructură. Este păcat că domnul Prodi nu este aici, pentru că sunt sigur că ar fi avut uh, o părere expertă, dar și o perspectivă mai optimistă. Sper că această propunere să contribuie, împreună cu cea pe care o discutăm în paralel, la reducerea dependenței energetice și la ecologizarea transporturilor europene, dar nu trebuie să pierdem din vedere echilibrul necesar între durabilitate și competitivitate. Mulțumesc. Mulțumim. Am să rog acum reprezentantul Comisiei, dar și pe doamna Tavela să fie foarte conciși, două minute fiecare, pentru că suntem în urmă. Vreau să mulțumesc doamnei Tavela raportoarea pentru acest aviz eh, care recunoaște nevoia de a crea eh, motivații puternice pentru construirea acestei infrastructuri pentru carburanții alternativi și raportoarea arată foarte clar că Europa depinde foarte mult de petrol pentru mobilitate și transport. Avem acum ocazia de a crea condițiile pentru o piață a combustibililor alternativi care să alimenteze transporturile europene. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană are suficiente stații de alimentare și reîncărcare pentru a rupe cercul vicios în care nici consumatorii, nici producătorii de autovehicule nu își doresc să ia măsuri. Este o inițiativă care creează claritate și pred... predictibilitate și care analizează introducerea combustibilor alternativ pentru a satisface anumite nevoi ale pieței. Este nevoie însă de mai multe progrese tehnologice și se ține cont de specificul diverselor modalități de transport. De aceea este nevoie de o abordare neutră și trebuie uh, incluse toate tipurile de alimentare alternativă. Numărul de puncte de încărcare uh, Uh, propuse pentru fiecare stat membru este bazat pe propunerile venite din partea statelor membre. Comisia uh, crede cu tărie că trebuie să, luăm, uh, să, să preluăm inițiativa în acest domeniu pentru a ajunge din urmă alte state din lume. Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc și tuturor colegilor pentru aceste observații bune pe care le-au făcut. Am fost foarte atentă la cele spuse și mă bucur deja de o colaborare constructivă cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! <laughs> Grazie, veramente bravi. Mulțumim. Excelent. Termenul pentru amendamente 2 septembrie la prânz. Și acum și ne vom asigura că vom avea timp să discutăm uh, acest subiect așa cum se cuvine. Suntem puțin în întârziere, așa că acum dau cuvântul uh, doamnei Trautmann direct. Mulțumesc, doamna președinte voi da câteva repere și n-am să intru în detaliul raportului pe care îl prezint astăzi, pentru a respecta constrângerile de timp și pentru că mai avem și uh, o discuție cu doamna comisar Crăs uh, mai târziu. Vreau să mulțumesc uh, călduros colegilor pentru contribuțiile lor și vreau să spun că obiectivul acestui raport este de a analiza punerea în aplicare a directivei cadru uh, de autorizare a pachetului Telecom, a cărui aplicativitate este evident uh, obligatorie în statele membre doar de la do- de 1 ianuarie 2013. Negocierea s-a încheiat la sfârșitul lui 2009 și s-au, uh, s-a ținut cont de complexitatea acestui pachet Telecom și de timpul necesar pentru punerea sa în aplicare. Ca raportor pe directiva cadru la acea vreme, am dorit să aduc uh, clarificări. Scopul meu nu era de a păstra textul uh, ce figura în acel pachet. Nu am fost animat de voința de a uh, uh, consacra textul respectiv pentru că și eu aveam uh, propriile mele îndoieli și consideram că o reglementare economică trebuie să permită o adaptabilitate legată de evoluțiile tehnologice și de progresele pieței în acest uh, sector. Raportul uh, ne aduce aminte un principiu metodologic. Nu avem suficient, uh, n-a trecut destul timp pentru a putea vorbi de succes sau eșec, dar putem vorbi de o revizuire pe termen scurt. Punctul de plecare a fost acela al evaluării. Să determinăm ce a funcționat bine datorită pachetului Telecom, ce și-a dovedit valoarea și ce nu a funcționat și de ce nu a funcționat. A trebuit să uh, identificăm astăzi, astfel subiectele care vor face uh, subiectul uh, raportului meu. M-am limitat la această sarcină și vă propun câteva modificări în raportul meu. Sunt uh, convinsă că un studiu aprofundat este indispensabil, sectorul telecomunicațiilor fiind unul cheie care nu uh, poate fi afectat de incertitudine juridică. Trebuie legiferat uh, în condiții bune, fără a atinge previzibilitatea esențială investitorilor în acest sector. Trebuie să ne gândim foarte bine, să analizăm foarte bine și să ne punem de acord asupra unor orientări care să uh, întrunească consensul Parlamentului, al Consiliului și al Comisiei. Acest uh, obiectiv al, uh, obiectivul raportului meu a fost de a ne gândi la faza a doua a punerii în aplicare a pachetului, la reglementarea simetrică sau asimetrică, reglementarea ex ante și ex post, conform articolului 771. E vorba de o reglementare economică ce trebuie să permită o funcționare optimă a pieței și să garanteze condițiile pentru investiții pe viitor. Esențial, repet, întreprinderile trebuie să aibă vizibilitate să adauge o măsură după alta, să stimuleze sectorul și să stimuleze investițiile. Trebuie să ne alăturăm uh, eforturilor uh, operatorilor din industrie pentru ca consumatorii să fie până la urmă mulțumiți. Remarcile formulate și întâlnirile de consultare pe care le-am avut m-au condus la o concluzie. Cadrul actual nu a fost uh, utilizat așa cum ar fi putut fi utilizat poate din lipsa unei voințe din partea statelor membre sau poate din partea operatorilor. De aceea se pune întrebarea pertinenței noii propuneri legislative pentru că e posibil să mai eh, impunem măsuri suplimentare. De exemplu, măsura prin care Comisia poate identifica piețele transnaționale, problema evoluției rețelilor la următoarea Uh, generație și infrastructurile pasive. Trebuie să aducem câteva modificări, dar și să excludem unele măsuri nepuse în aplicare. Trebuie, nu trebuie să propunem însă nimic fără a analiza foarte uh, profund uh, efectele, fără o analiză de impact și fără consultări prealabile și aprofundate. Cred că Trebuie analizat rolul fiecărui actor implicat. De asemenea, reglementarea trebuie să evite cu orice preț uh, distorsiunile în materie de competitivitate și trebuie să țină cont de toți actorii implicați, chiar și de cei nou veniți, astfel încât să evităm orice distorsiuni de natură fiscală sau economică, așa încât pentru servicii similare furnizate să existe obligații similare. De aceea, doamnă președinte, insist asupra nevoii de coerență pentru toată lumea în aplicarea a pachetului în uh, legislație și în strategie, astfel încât să avem certitudinea juridică necesară pentru sector și pentru a garanta cele mai bune condiții pentru consumatori. Vă mulțumesc. Are cuvântul colegul Otmar. for her. Mulțumesc și mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile depuse. Cred că are un mod foarte vizionar în ceea ce privește asupra, faptul, asupra modului în care trebuie să acționăm. În legătură cu telecom, vorbim foarte des de sectorul de telecomunicații și spunem că acesta trebuie să fie îmbunătățit. Cred că e un punct de plecare. Uh, Telecom și TIC, toate acestea nu sunt doar niște structuri cruciale pentru funcționarea inovării, eficienței, productivității în toată societatea noastră, ci sunt mai mult. Sunt importante, sunt de fapt un test în ceea ce privește șansa Europei de a intra în competiție cu alte regiuni din această lume. Dacă analizăm lucrurile din această perspectivă, atunci eu cred că putem să spunem că pachetul Telecom nu a dus la rezultatele scontate. Probabil că din cauza că s-a implementat mult prea lent, probabil pentru că nu sunt folosite toate posibilitățile pe care le oferă acest pachet sau probabil că e insuficient ce oferă el. Însă este clar că nu am ajuns la rezultatul scontat. Europa a rămas în urmă. Discutăm despre situația de competitivitate care există pe piața de telecomunicații din Uniunea Europeană. Cred că putem spune că avem prea mulți operatori, dar în același timp putem spune că avem și prea puțini operatori. Mulți la nivelul Uniunii Europene, dar cetățenii europeni au contact cu 2, 3 sau poate 4 operatori în competiție. Înseamnă că acești operatori sunt în același timp prea puternici și prea slabi. Sunt prea puternici pe propriile piețe și acest lucru duce la bariera de intrare pe piață care e mult prea ridicată pentru alții. În același timp, sunt prea slab pentru a face față vitezei cu care se inovează și, de asemenea, în ceea ce privește investițiile de care e nevoie prea mulți, prea puțin, prea slab, prea mulți, prea puțin, prea slab, prea puternici. Da, trebuie să ne gândim ce avem de făcut. Unul dintre lucrurile interesante pe care trebuie să le analizăm are de a face cu faptul că de multe ori legislația protejează situația de la nivel național. Se creează aceste limite, aceste granițe. Da, piețele sunt naționale, însă și sistemele, combinația între operatori și legislatori naționali cumva sprijină fragmentarea care există pe piață. Există și exemple. În primul rând, există foarte multe bariere la intrarea pe piață. Există multe diferențe în punerea în aplicare a legislației. Alocarea este un element foarte național. Paradoxul e următorul. Suntem foarte nerăbdători să avem o dezvoltare la nivel european a pieței de telecomunicații. Dar există riscul de a avea mult prea multă legislație națională. Haideți să vedem care e pasul cel mare și care sunt pașii mai mici pentru a ajunge la schimbare. E important să avem și o imagine de ansamblu. Cred că cuvântul cheie și mă voi opri pentru că înțeleg de la doamna președinte că trebuie să încheiem această discuție cât de repede, însă eu cred că important este să cercetăm, să vedem cum putem lucra mai mult asupra piețelor transnaționale. Comisia să definească piețele transnaționale. Există în primul rând elementul de business to business și apoi consumatorul ca atare. Și apoi e importantă și funcționarea și separarea, ținând cont de aspectul transfrontalier. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum doamna Anderstotter. Mulțumesc, doamnă președintă. Noi suntem în linii mari mulțumiți de textul prezentat de doamna raportor, atinge punctele importante și noi credem că e nevoie de consistență și coerență în cadrul legislativ, pentru că ajută atât cetățenii cât și industria, cât și legislatorii, atunci când noi alegem direcția pe care vrem să ne o alegem pentru piața comună europeană. Vreau să sprijin și lucrurile spuse de colegii mei din PPE. Doar pentru că ne dorim coerență și consistență în cadrul legislativ, nu înseamnă că nu trebuie să spunem ce trebuie să facă acest cadru legislativ și de aceea cred că separarea e aici un punct important. Trebuie să ne putem folosi de oportunitățile care există deja sub acest cadru și aștept să colaborez cu colegii mei mai departe pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim foarte mult că v-ați exprimat atât de pe scurt. Acum, doamnă raportor, încheiați. Mulțumesc, concluzia mea va fi foarte rapidă. Cred că suntem aici să o ascultăm pe doamna comisar, care ne va anunța poate unele propuneri. Am spus că am vrea să avem un demers de ansamblu care să fie consistent și adaptat în același timp pieței. Vrem o piață unică, vrem o concurență efectivă și vrem inovație și servicii pentru consumatori. Sunt de acord cu totul nu trebuie să găsim uh, ceea ce este prea puternic sau prea slab. Trebuie doar să găsim uh, un mix între Big Bang și uh, pașii mici. Cred că despre acest echilibru este vorba. Le mulțumesc tuturor colegilor. Colega Trautmann, vi record. Mulțumim, vă mulțumim, doamnă Trautmann. Termenul de depunere a amendamentelor e joi 11 iulie la prânz. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte, îi mulțumim acum doamnei comisar că ni s-a alăturat. Vreau să îmi cer scuze pentru întârzierea cu care ne confruntăm acum, 7-8 minute de întârziere astăzi. Astăzi a fost ultima reuniune a comisiei noastre înainte de pauza de vară. Așa că am depus eforturi foarte mari toată ziua, am avut foarte mulți oaspeți și am avut de discutat multe rapoarte, pe lângă toate acestea am mai și votat, așa că îmi cer scuze din nou și dau cuvântul doamnei comisar pentru declarație. Doamnă președinte, așteptam cu nerăbdare această ocazie și mă bucur foarte mult că am posibilitatea astăzi să mă aflu alături de dumneavoastră. Mă bucur că m-ați invitat și că putem să avem o dezbatere împreună. Voi începe să vă explic câte ceva despre subiectul actual. Vreau să vă prezint câteva idei pentru construirea unui continent conectat. Cu toții știm că subiectul este unul fascinant, lumea se digitalizează, nu vorbim dacă suntem de acord sau nu, e un fapt pe care trebuie să luăm ca atare. O piață globală în creștere. Despre aceasta vorbim. Ea ne oferă perspective și noi căutăm perspective pentru a ajuta economia și a ajunge la o ocupare mai bună a locurilor de muncă. Trebuie să ne gândim la ceva foarte important. Ce tip de economie pentru viitor își propune să aibă Europa? Sectorul TIC își dorește să fie unul pe care să îl invidieze toată lumea, unul ecologic, dar nu intrăm în concurență și acest lucru mă întristează și mă înarmează cu spirit de luptă. Sper că cu toții simțim la fel. Cetățenii și mediul nostru de afaceri are de afac- au de-a face cu bariere. Dar noi vorbim despre o rețea globală. Însă observăm că există controle la graniță chiar și pe piața noastră internă. Și spunând acestea, a trebuit să le explic de multe ori străinilor că piața internă este foarte valoroasă pentru Uniunea Europeană, e un punct central, dar în același timp să le spun că acest domeniu este exclus exclus din piața internă, sectorul de telecomunicații, acest sector care este atât de important și atât de interconectat cu celelalte activități economice. Dacă suntem într-adevăr pentru implementarea pieței interne și pentru acest domeniu, atunci haideți să facem ce ne-am propus. Restul lumii ne-a luat-o înainte. Și acest lucru este cunoscut. Eu totdeauna sunt de părere că dacă cineva are o oportunitate să se bucure de ea, dar și noi să ne simțim încurajați să ne folosim de oportunitățile pe care le avem. Mă refer aici la Statele Unite ale Americii, Japonia, America de Sud, America, Japonia și Corea au 88% din uh, abonamentele de 4G. Noi avem doar 6% în comparație cu cele 88% și doar 2% din casele europene au internet rapid. E nevoie de soluții și, doamnă președinte, eu vreau să elaborez un pachet în acest sens până în luna septembrie, unul care să distrugă granițele, să stimuleze investițiile, să ajute la o comunicare mai bună în întreaga Uniune Europeană, totul bazându-ne pe cadrul care există. Continentul nostru conectat trebuie să fie încurajat în trei domenii cheie. În primul rând, pentru rețele europene adevărate, comunicarea trebuie să fie facilitată la nivel transfrontalier. Operatorii nu trebuie să se confrunte cu diferite reguli incompatibile. Dacă ai voie să operezi undeva în Europa, ai o autorizație într-un cadru juridic european, atunci ar trebui să poți să operezi oriunde în Uniune. Nu mă refer doar la posibil, ci ceva ce trebuie chiar să existe în practică. Un sistem unic de autorizare, supravegheat de un stat membru. Comisia Europeană trebuie să găsească și căi de atac care se poate să fie folosite. Birocrația trebuie să fie redusă, costurile trebuie să fie reduse, pentru că asta înseamnă o piață unică. Și vorbim aici de realități, dacă într-adevăr suntem hotărâți sectoarele bancare până la sectoarele de radiodiviziune, cunosc deja aceste realități. Trebuie să fie transpuse acum și în cadrul telecomunicațiilor. Operatorii au nevoie de un ajutor. De multe ori le este foarte greu să opereze, mai ales la nivel transfrontalier. Rețelele fixe trebuie să fie accesibile mai ușor, trebuie să fie standardizate căile de accesare a acestor rețele prin serviciile, serviciile interconectate trebuie să garanteze calitatea. Avem nevoie de niște reguli mai bune. Avem nevoie de condiții de autorizare mai consistente, cât timp durează o autorizație, care e structura, structura taxelor și așa mai departe. Toate aceste lucruri ne vor ajuta astfel încât să avem o rețea formată din mai multe țări și va fi mai ușor să ne bucurăm de servicii de înaltă calitate. Cetățenii noștri trebuie să se bucure de drepturi echitabile în întreaga Uniune Europeană, incluzând aici și dreptul la neutralitatea rețelelor. Blocarea sau brierea serviciilor nu e doar ceva necinstit și care îi deranjează foarte mult pe consumatori, ci e un punct important și pentru investiții. Eu voi garanta neutralitatea rețelelor. Transparența trebuie să fie crescută, să știm ce conțin contractele. Schimbarea furnizorilor trebuie să fie mai facilă. Serviciile trebuie să țină cont și dezvoltările care au loc, de exemplu, în domeniul cloud computing. Blocarea nu mai trebuie să existe pentru cetățeni, pentru indiferent de rețele, indiferent de echipament. Voi oferi garanții în acest sens. Intervin aici și niște prețuri echitabile. Nu trebuie să existe diferențe de preț atât de mari, mai ales pe o piață internă. Telefoanele europene nu ar trebui să fie atât de scumpe la nivel internațional, convorbirile telefonice. Orice diferențe de prețuri trebuie să fie justificate în costurile adiționale care apar. Pe o piață internă adevărată nu există taxe de roaming artificiale. E o practică care e depășită deja. Pentru că un roaming conectat la niște granițe artificiale nu mai e ceva ce poate fi acceptat. Știm ce se întâmplă când traversăm o graniță cu telefoanele. Telefoanele noastre își amintesc că am trecut granița, noi nu mai știm. Foarte mulți europeni trebuie se bucură de niște pachete foarte bune în ceea ce privește abonamentele lor telefonice. Ei doresc să plătească odată și să aibă totul inclus, nu doar când se află acasă, ci și atunci când călătoresc. Trebuie să se poată folosi de minutele incluse, mesajele pe care le au, acestea să călătorească alături de ei oriunde în Europa. Și știu că dumneavoastră ați discutat despre roaming în într-un un proiect de raport pe care le aveți. În raportul domnului Rode, felicitări, ați făcut foarte bine. It's not... să vă reamintesc amintesc un lucru. Dacă vom interzice taxele de roaming, nu vom uh, încuraja piața unică. Din potrivă, uh, prin crearea pieței unice vom crea suprataxe la roaming. Pe această piață, companiile se confruntă cu aceleași presiuni competitive de a trage în jos tarifele pentru roaming și fac asta la nivel național, unde pot atrage și unde pot păstra clienții adăugând roamingul la ofertele pe care le oferă. O piață în care clienții se bucură de posibilitatea de a alege și de concurență și nu de războaie de prețuri și bariere și uh, în prezent uh, trebuie să vă spun că realitatea este foarte fragmentată și vreau să o transform într-o reală piață unică. Această fragmentare nu se referă la o încălcare a dogmei europene. Este un fenomen care are consecințe reale și am să vă dau doar un exemplu. Uh, spectrul țările nu își respectă obligațiile de a aloca acest spectru dar chiar și atunci când este alocat, uh, fiecare țară o face într-un mod diferit uh, și de aceea uh, există diferențe în ceea ce privește alocarea acestora la nivel transfrontalier. Pentru companii este foarte greu să beneficieze de pe urma economiilor de scară pe care le oferă piața unică. Există incertitudini și costuri cu care se confruntă operatorii și care sunt transferate la consumatori. Aceasta se transpune în uh, prețuri uh, mai mari. Producătorii europeni care odinioară conduceau lumea, acum se chinuie să concureze. Și uh, conduceau piața nu cu multă vreme în urmă se întâmpla în anii 90 și asta nu este valabil doar într-un sector al telefoanelor și tabletelor. În curând toate dispozitivele ar putea fi conectate, de la mașină, la dispozitivele din sectorul de sănătate și așa mai departe. De aceea există o oportunitate uh, majoră pentru ca oamenii să se bucure de servicii paneuropene care funcționează la scară globală. Eu nu vreau să mă concentrez doar pe un singur sector, ci pe imaginea de ansamblu sectorul telecomunicațiilor uh, din Europa și un ecosistem uh, TIC sunt esențiale pentru competitivitate și vreau să transmit acest mesaj. Un uh, sector de telecomunicații puternic care rezistă pe piața mondială, care se bazează mai puțin pe reglementări pentru că acest lucru este în interesul tuturor. Întreaga economie se bazează pe instrumente digitale și pe rețele sectoare, de la sectorul bancar, la logistică, sectorul uh, automobilelor și audiovizualului. Și toate companiile doresc conectivitate care ar putea să le transforme afacerea. Este vorba de videoconferințe, cloud computing, imprimare 3D, Companiile de toate dimensiunile, din toate sectoarele uh, sunt uh, la mijloc. Uh, ele s-au săturat de situația actuală. Nu putem să le lăsăm în situația în care sunt, ci trebuie să acționăm, trebuie să fim ambițioși. Nu putem să le lăsăm fără telecomunicații care să fie pe măsura așteptărilor lor. Uh, în această economie ne bazăm pe informații și pe telecomunicații, așa că nu putem uh, să acceptăm ca sectorul nostru să devină prea uh, slab pentru a investi, pentru a concura și pentru a inova. Nu putem să continuăm să ne um, zbatem în continuare cu rețelele învechite. De aceea trebuie să încurajăm piața internă a telecomunicațiilor, care s-ar putea ridica la 110 milioane miliarde de euro pe an. Vrem să avem comunicații de calitate pentru companii care ar putea valora 800 de miliarde de euro în următorii 50 de ani. Broadband poate crea 2 milioane de locuri de muncă și asta înseamnă să investim în creșterea de mâine. Ambiția mea este una mare, însă am o abordare pragmatică. În prezent, rețelele noastre și reglementările noastre sunt în mare parte naționale. O abordare pragmatică nu nu înseamnă să uh, dezmembrăm aceste rețele și să o luăm de la zero. Nu, înseamnă să luăm ceea ce avem și să adaptăm aceste rețele, să deblocăm uh, blocajele, să doborâm obstacolele, să le oferim operatorilor, companiilor și cetățenilor acel impuls al pieței unice. Uh, rețele mai rapide, mai bune, servicii mai bune și tarife mai echitabile. Știu că ați uh, discutat despre o măsură pe termen lung, vorbeați despre revizuirea întregului ecosistem, așa cum s-a propus și în raportul doamnei uh, Trotman. Sigur că acest subiect este atractiv, dar iată care este sfatul meu. Haideți să nu ratăm ocazia Haideți să nu ratăm această ocazie să facem o diferență reală pentru creștere și ocupare. În mod realist, o astfel de revizuire completă ar dura 5 ani nu pot să le explic asta tuturor acelor tineri care își caută un loc de muncă. Nu pot să le explic că ar trebui să așteptăm. În uh, aceste, în aceste vremuri, uh, timpul pierdut înseamnă oportunități pierdute. Lumea s-a schimbat uh, în ultimii cinci ani. Lumea telecomunicațiilor este remarcabilă și fascinantă. Există dispozitive pe care nu le aveam acum cinci ani, iar acum ni se par ceva obișnuit. Cred că și în următorii cinci ani lucrurile se vor schimba foarte mult. Nu cred că ne putem permite să mai așteptăm atât de mult în timp ce uh, alte părți ale lumii uh, ne iau înainte. În schimb, uh, eu uh, propun o abordare incrementală și imediată, care constă în îmbunătățirea modelului astfel încât să valorificăm la maxim cadrul actual și să facem un pas semnificativ înspre piața unică, în care tehnologia și în care convergența tehnologiei și serviciilor copiilor face parte din noua realitate. Trebuie să avem un uh, cadru nou de reglementare care să țină cont de aceste schimbări uh, dinamice. Uh, va trebui să ne alocăm timpul necesar pentru a reflecta și pentru a implementa cadrul de reglementare pentru viitor. Dar mai întâi trebuie să avem piața, piața unică a telecomunicațiilor funcțională. Doamnă președinte, am să ofer acestui Parlament un instrument pentru a le oferi oamenilor beneficii imediate um, uh, pe această piață. Mai puține uh, bariere, mai multe opțiuni, uh, mai multe servicii și Uh, încetarea tarifelor de roaming pentru a crea creștere și locuri de muncă. Acestea sunt beneficiile uh, unei Europe conectate, competitive. Cred că merită să luptăm pentru acest deziderat. Dacă credeți în Europa, atunci trebuie să credeți și în această luptă care va duce la acest rezultat. Mi-ar plăcea să facem asta împreună. Grazie alla commissaria. Mulțumim uh, doamnei comisar. este 5, 54 uh, și v-ați înscris 12 pe lista de vorbitori. Chiar 13. Acum sunteți 13. Dacă vrem ca doamna comisar Cross să aibă măcar 5 minute să răspundă, vă dau fiecăruia 2 minute fix. Deci vă rog să fiți disciplinați. 2 minute pentru fiecare întrebare. Începem cu doamna Del Castillo. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi urez bun venit și doamnei comisar. Mă bucur să o avem alături de noi uh, pe doamna comisar, care reprezintă chiar esența com comisiei noastre. Nu am să intru în detalii și nu am să menționez uh, nevoile reale pe care le avem pentru a dezvolta o piață uh, unică a telecomunicațiilor Aș dori să vorbesc despre impactul asupra economiilor noastre. Suntem cu toții de acord uh, în acest sens. Noi știm că trebuie doar să apăsăm, să apăsăm pedala de accelerație. Cred că suntem de acord în această privință. Tot ce aveam să vă spun, doamnă comisar, este că avem nevoie uh, de... avem nevoie ca Comisia să prezinte ceva viabil Parlamentului. Situația este foarte complexă în momentul de față. Tot ceea ce ați propus dumneavoastră este foarte direct și foarte concret, însă sarcina Parlamentului este mai complicată. Procedura la Parlament este mai complicată decât în parlamentele naționale Aici avem uh, foarte multe comisii implicate, ceea ce adaugă la această complexitate. Deci ar trebui să avem o propunere care, din punctul de vedere al procedurii, să fie fezabilă într-o manieră rezonabilă. Există însă și anumite constrângeri. Aș vrea doar să ne concentrăm uh, pe acest punct. și bineînțeles că cunoaștem cu toții importanța acestor reforme urgente, așa cum spuneați și dumneavoastră. Dar dacă nu avem un document care să fie cu adevărat viabil și fezabil din punctul de vedere al procedurii legislative, nu vom face nimic, nu vom ajunge nicăieri. Așa că insist asupra acestui fapt trebuie să fiți conștientă de faptul că avem nevoie de un document foarte direct și viabil. Mulțumesc, doamna Țicău. Doamnă președinte, vreau și eu să salut pe doamna uh, vicepreședinta Comisiei. Uh, aș vrea să pun câteva întrebări. Întâi și întâi, uh, conform unui studiu realizat recent de Comisie, consumatorii europeni nu primesc de, în medie decât 74% din viteza anunțată pentru care plătesc. Uh, aș dori să întreb Comisia ce măsuri are în vedere, inclusiv la nivel legislativ, pentru a proteja consumatorii în privința garantării calităților conexiunilor de bandă largă pentru aceștia plătesc. De asemenea, aș uh, dori să vă întreb în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică. <clears throat> Ele sunt considerate o prioritate și în pactul de creștere și ocupare a forței de muncă, uh, însă, din păcate, am văzut că acordul dintre Parlament și Consiliu Uh, privind liniile directoare referitoare la rețelele TEN ICT uh, încearcă să elimine uh, dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică, cu atât mai mult cu cât CEF-ul rămâne cu mecanismul de conectare a Europei rămâne cu un fond foarte mic. În același timp, pregătiți propuneri, recomandări pentru Consiliul European din octombrie Uh, care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a asigura, a favoriza pactul de creștere și ocupare a forței de muncă și prin dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică, care, în opinia mea, sunt esențiale pentru o piață unică digitală. Uh, aș dori ultima întrebare pe care vă pun. Uh, ea se referă la ce propuneri legislative aveți pentru perioada 2013-2014 Ați anunțat uh, de curând că veți veni cu o propunere legislativă mai complexă uh, privind uh, eliminarea tarifelor de roaming pe piața internă, dar înțeleg că acea propunere conține mai multe elemente care vizează realizarea pieței interne. Aș dori să ne dați mai multe amănunte și eventual calendarul măsurilor legislative pe care le pregătiți în perioada 2013-2014. Mulțumesc. Grazie. Colega Rode, prego.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 ne bucurăm că Comisia își propune un uh, plan ambițios pentru dezvoltarea uh, pieței uh, digitale. Cred că totuși dacă procedați astfel și dacă schimbați coerența sistemului, nu cred că procedăm bine. Ați vorbit despre acest subiect în 2009 și așteptăm de foarte mult timp vom fi uh, recunoscători uh, veșnic dacă v-ați și ține de cuvânt când faceți niște propuneri. Însă acum multe dintre propunerile pe care le faceți uh, sunt noi și am vrea să existe niște evaluări adecvate, pentru că avem foarte multe strategii care se lansează în cloud computing și alte domenii. în Parlamentul European și în uh, Comisia Europeană am aflat că cetățenilor le place încrederea în uh, piața unică digitală. Noi ne confruntăm uh, cu o problemă a fragmentării legislației privind copyright-ul Când uh, vizitezi o pagină de internet uh, care folosește un alt uh, server, nu știi dacă te bucuri de aceleași drepturi ca și alte persoane din alt stat membru. De unde știu eu dacă am dreptul să citez sau să fac o parodie, dacă um, mă duc pe un site din Italia sau dintr-o altă țară. Apoi, recent, am avut acest scandal de spionaj în Uniunea Europeană. Se pare că statele membre nu prea se plac unul pe celălalt. Aceasta pentru mine este o mare problemă. Eu primesc întrebări de la tineri uh, care îmi spun care e rostul Uniunii Europene, de ce trebuie să ne supunem acestui cadru. Și eu le, încerc să le spun că e bine să fim prieteni și după aceea se întâmplă tot felul de astfel de situații. Poate că uneori uh, instituțiile Uniunii Europene sau instituțiile statelor membre primesc uh, malware de la alte entități. Poate că ar trebui să existe mai multă transparență în ceea ce privește securitatea. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Domnule Rode, vă rog. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru introducere. Vă mulțumesc uh, pentru aceste ambiții, pentru că avem nevoie de ele și vă mulțumesc și pentru cuvintele dumneavoastră frumoase. Nu doar eu, ci noi, uh, întreaga comisie, am făcut o treabă extraordinară cu această rezoluție și le mulțumesc uh, și celor din staful nostru. Rezoluția este semnată de toate grupurile politice și a trecut cu 51 1 de voturi pentru și 0 împotrivă. Asta înseamnă că vi s-a dat cel mai puternic sprijin dat vreodată de acest Parlament pentru ambițiile dumneavoastră. Așadar, mă bucur să vă spun că Parlamentul este unit și noi suntem uniți cu dumneavoastră. Comisia și Parlamentul sunt uniți pe această agendă. Așadar, Întrebarea care se pune acum este de ce strategie avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele? Așa cum spunea și Emilia, se pare că statele membre nu se plac unele pe celelalte sau cel puțin nu au aceeași agendă. Așadar, trebuie să găsim o strategie uh, Eh, și asta până la summitul eh, din octombrie. Ați putea să ne spuneți câte ceva în acest sens? V-ați gândit eh, cumva la ce strategie am putea să folosim împreună pentru a ne atinge unele dintre obiective? Mulțumesc! Mulțumesc, Matia! doamna Matias. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, doamnă comisar. Uh, cred că am identificat o serie întreagă de avantaje și o serie întreagă de provocări. Așa cum spunea și doamna comisar, uh, acest lucru se întâmplă la un moment în timp în care este inevitabil să vorbim despre securitate Uh, doamna comisar nu s-a referit direct la acest aspect, însă este un lucru foarte important. Uh, când vorbim despre propuneri noi, ce garanții avem pentru companii, uh, pentru cetățenii din Europa, ca atunci când datele sunt stocate în cloud, nu vor fi exploatate de companii din afara Uniunii Europene, de exemplu? Cred că acest lucru este absolut vital și avem nevoie de un uh, răspuns mai bun decât uh, am avut până în momentul de față. Ar trebui să reacționăm mai bine uh, decât am făcut-o la scandalurile cu care ne-am confruntat. Avem niște acorduri comerciale în vigoare, însă avem nevoie de mai multe posibilități de criptare. Cetățenii europeni, cum pot aceștia să aibă încredere în agenda digitală europeană când uh, se vorbește despre interese economice și despre uh, companii uh, europene care nu au garanțiile de care au nevoie. Aceste întrebări trebuie să-și găsească un răspuns foarte clar uh, din partea Comisiei Europene. Acestea fiind spuse, avem o propunere excelentă, dar nimeni nu va avea încredere în ea decât dacă se oferă garanțiile necesare. Deci acestea sunt absolut vitale și aș fi bucuroasă să aud care sunt comentariile dumneavoastră. Domnule Rubic, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea are de a face cu, după roaming 3, urmează într-adevăr roaming 4 și este într-adevăr ultimul regulament pe care îl mai tratăm înainte de a avea piața internă. Va rămâne roaming 3 în picoare sau va fi inclus acum în roaming 4? Cred că e o chestiune interesantă. Apoi, principiul protejării consumatorului apare în acest raport roaming 4? Va fi luat în, considera în considerație? pentru că să vedem care sunt granițele pentru uh, apelul făcut sau apelul preluat. Există foarte multe aspecte care trebuie discutate, apoi cel legat de internet. Trebuie să vedem cum pot să-și aleagă consumatorii, furnizorii de telecomunicații. Cred că proiectul despre care vorbim este unul atrăgător și probabil ne putem gândi și la introducerea unei burse pe care fiecare trebuie să acționeze, astfel încât să asigurăm o transparență între cei peste 100 de operatori de telecomunicații. Cred că așa ceva ar fi foarte interesant. Mulțumesc! Voorzitter, dank u wel. Ik las onlangs in de, in de pers dat, uh, dat er indruk was ontstaan dat... Domnul Nestor Roy, da, mulțumesc, eh, doamna președinte. Am citit uh, undeva în presă că Comisia Barroso II periclitează inițiativele de genul acesta, dar ascultând după uh, observ că, din potrivă, aveți intenția de a duce până la capăt acest dosar extrem de important și aș dori să uh, revin la problema legiferării. Ce o să facem exact? Care sunt măsurile ce vor fi luate? S-a vorbit de un studiu de impact și sunt uh, pentru eliminarea uh, acestor uh, taxe de roaming pentru că atunci când călătorim în afara Europei, prețurile cresc amețitor. Deci trebuie să luăm măsuri pentru a limita aceste lucruri. Sigur, mai sunt și aspectele legate de locurile de muncă, de aspectul social, aspectul economic, însă atrag atenția că trebuie să nu uităm studiul de impact. Ați, și aveți dreptate atunci când vorbiți de ritmul în care execuția acestui proiect se va face în lume. În Corea de Sud, de exemplu, vedem că lucrurile se mișcă foarte rapid. Noi avem o piață foarte fragmentată și uh, diversele state membre trebuie să-și acordeze instrumentele, pentru că altfel riscăm să ratăm o ocazie importantă. Ca și Comisia, statele membre trebuie să-și pună întrebarea cum pot să acționeze împreună și să vegheze ca această legislație să fie aplicată și uh, să stabilim niște termene ferme. Mulțumesc, doamna Trotman. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna vicepreședinte, v-aș pune câteva întrebări care sunt importante pentru mine în această etapă a dezbaterii și după prezentarea dumneavoastră. Prima întrebare. Suntem într-o piață globalizată. Tehnologiile comunicării și informaticii sunt tehnologii uh, care consumă energie. În domeniul energiei, Comisia a venit cu o propunere de tranziție uh, în legătură cu rețelele, cu industria producătoare, cu uh, piețele și costul la consumator. Este o abordare holistică ce ține cont de piața globală. Ați vorbit doar de piață cu dimensiuni transfrontaliere pe care o înțeleg și o aprob, toată lumea este pentru reducerea costurilor, dar Astăzi piața se transformă și întreprinderile telecom care au o marjă de investiții au uh, început să piardă bani. Sistemul nostru de licențiere va deschide piața europeană către operatorii mari din, de pe alte continente care vor putea să cucerească piața europeană. Înțeleg poziția noastră și analiza economică se vorbește de Corea de Sud, dar acolo s-a investit organizat, planificat, prin contribuție publică. Deci știm, acum nu e nevoie să vă amintesc care este situația financiară. În al doilea rând, spectrul de frecvență. Cred că e foarte important am, și uh, cred că trebuie uh, să sprijinim în continuare. Eu am fost mereu un suporter al rolului Comisiei în reglementarea acestor aspecte, dar trebuie uh, să ne a, gândim unde suntem în această etapă. Sunt puțin uh, surprins să, să nu regăsesc un uh, răspuns concret și practic uh, în ceea ce privește neutralitatea. Cum înțelegeți noastră lucrurile? Pentru că eu n-am văzut clar cum poziționați dumneavoastră problema între o interzicere a oricărei discriminări în ceea ce privește traficul și, și, și aici uh, și uh, interzicerea discriminării anticoncurențiale. Care este echilibrul acestui dosar foarte sensibil? Doamna președinte, vă rog să mă scuzați, dar am uh, avut uh, cam 10 minute cu tot uh, raportul pe care l-am prezentat și sigur că um, sunt încântată să o ascult pe doamna comisar, însă trebuie să... Însă ar fi bine să există o oarecare echitate în felul în care tratăm rapoartele în cadrul comisiei noastre. Grazie, mi scuzo, è una cosa cui sto sempre molto Mulțumesc. Uh, și îmi cer scuze. În general sunt mereu atent la timpul de, vor, de acordat vorbitorilor, dar nu e întotdeauna foarte ușor. Um, Frau Kommissarin, um, aus der Kürze halbet keine... Doamnă comisar, spune domnul Galer, doresc să vă pun o întrebare scurtă. Uh, când vorbim despre tema de securitate, pe care au menționat deja foarte mulți colegi, atunci în raport găsim un schimb orizontal de informații între sectorul privat și cel public. Trebuie să ne fie clar că probabil investițiile și soluțiile tehnologice se află mai degrabă în sectorul privat. Ce spuneți dumneavoastră despre o propunere în ceea ce privește uh, regulile de dezvăluire care să fie o parte a pieții interne între întreprinderi și părțile interesante, interesate și apoi în ceea ce privește finanțarea. În, statiu, în Statele Unite există prevederi în ceea ce privește desecretizarea anumitor informații, scăpări de date și așa mai departe și că acestea trebuie să fie puse la dispoziția părților interesate pentru că ei sunt cei care suferă pierderile. Toate acestea trebuie să apară pentru că par să fie lăsate pe din afară. Probabil ar putea fi stabilite și la nivel vertical. Piața internă ne oferă posibilități de a stabili asemenea aspecte. Colega Ockmark, prego. Domnul Ockmark. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că avem uh, tendința de a discuta mai întâi uh, consecințele acestei uh, fragmentări și eu îmi pun, eu, eu îmi pun diverse întrebări. Vom utiliza banda de frecvență 700 MHz pe care a propus-o Parlamentul Voi încerca să promovez acest uh, proiect pentru a obține o coordonare la nivel european uh, a rețelelor transeuropene. Acea parte a spectrului ar trebui uh, rezervată pentru că este cea mai utilă operatorilor europeni. Apoi, în ce privește legislația, ar trebui să avem o concurență reală transfrontalieră. Pentru că sunt foarte mulți operatori în Europa, dar nu sunt în concurență unii cu alții. Și ei au piața fragmentată. Clienții au de ales de obicei între doi sau trei furnizori. Trebuie să ne asigurăm că nu avem bariere de intrare pe piață de dragul uh, salvgarderii piețelor naționale. Deci trebuie să avem grijă să implementăm și, con, și legislație anti uh, sau în favoarea unei concurențe reale. Și pe urmă să vedem ce facem cu legislația existentă în domeniul telecomunicațiilor. Uh, legiferăm separat business to business sau uh, business to consumer. Unele legislații sunt uh, destul de bune, altele, în, altele, în alte cazuri se simte nevoia unei schimbări, unei îmbunătățiri. Mulțumesc! Mulțumesc și vreau să mulțumesc uh, colegilor care au renunțat să mai uh, ia cuvântul. Avem acum posibilitatea de a da cuvântul din nou doamnei comisar. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Am să încep cu începutul procesului nostru de reflexie la această propunere. A fost des, cu destul de multă vreme în urmă. Am vorbit atunci și cu câțiva dintre dumneavoastră și s-a pus uh, problema competiției a diverselor nivele de oportunitate de faptul că rămânem în urmă pe plan global. Așa cum spunea și domnul Van Nistelrooy, încerc întotdeauna să mă țin de cuvânt, dar un singur lucru este foarte clar pentru mine. Într-o Europa digitală, oriunde te afli, trebuie ca să ai posibilitatea de a comunica, iar acest lucru este esențial pentru societatea noastră. Toată lumea trebuie să aibă acces la această nouă lume conectată la activități economice, la învățământ și educație. Cu aceste idei în minte ne-am gândit la stimularea investițiilor și în toate discuțiile pe care le-am uh, avut în legătură cu uh, rețelele de bandă largă, investitorii ne-au cerut transparență și coerență. Acest lucru a reieșit deja din prima fază a dezbaterii privind piața unică. Este ridicol să avem piață unică pentru orice alt fel de activitate și nu pentru comunicații. De aceea am considerat că este o problemă care trebuie rezolvată, fără bariere, fără obstacole la intrare și în, pe întregul lanț de furnizare. Prima întrebare care s-a pus a fost cum a fost cea a reducerilor uh, programului Connecting Europe trebuie să găsim uh, soluții uh, alternative, fonduri structurale și finanțări parțiale, dar oricum rămâne esențial să continuăm cu acea parte de finanțare care a rămas și astăzi am luat notă de votul uh, exercitat și uh, prefer să lucrez cu ceea ce am. Puteți fi siguri, cum s-a întrebat, s-a întrebat asta și la Consiliul din octombrie, unde am uh, vrut să explic sau în legătură cu Consiliul din octombrie, unde voi explica acest pachet, e clar că avem nevoie de investiții. În ce constă pachetul de uh, legislativ? că Parlamentul este foarte important pentru acceptarea acestui pachet. Mai avem puțin până la început numărătoarea inversă până la terminarea mandatului dumneavoastră. Avem deci nevoie de aprobarea dumneavoastră și a Consiliului și a Colegiului Comisarilor. De aceea pregătim foarte multe întâlniri pentru a furniza cât mai multe informații. Dar sunt conștient, sunt conștientă că vin în fața dumneavoastră și vă cer să fiți cât se poate de expeditivi ca să demonstrăm că există voință politică. Proiectul se referă la piața internă, la metodologie, la spectrul de frecvențe, neutralitatea rețelelor, uh, internet uh, deschis și la garanțiile cu privire la investitorii majori. Toate se leagă. Pentru că vorbim de o piață unică. În privința siguranței, sigur că ne dăm seama cât este de importantă importantă siguranța, mai ales în lumina scandalurilor din ultimele două săptămâni. Acesta fiind spuse, strategia privind cloudul e foarte importantă și în legătură cu asta avem acum ocazia să încurajăm IMM-urile. Comisia va promova ideea celor 700 de MHz. Știu că există foarte multe informații. Deja s-a vorbit despre asta. Ascult ceea ce se spune și înțeleg ne gândim la alocarea unei tranșe mari din uh, banda de 700 MHz pentru comunicații, pentru a evita fragmentarea pieței. Pentru mine e foarte clar ce trebuie făcut. Piața unică Telecom va face uh, rezilierea contractelor mai facilă. Contractele trebuie să fie transparente și clare și ușor de reziliat atunci când există motive întemeiate. Interacțiunea între măsurile voluntare și directiva privind uh, integritatea rețelelor. Platforma NIS va sprijini directiva privind uh, siguranța rețelelor și va sprijini companiile relevante să implementeze sistemele de gestiune a riscului, să respecte obligațiile ce decurg din directivă și credem că acest lucru va duce la o simplificare a procesului de raportare a incidentelor. Sperăm să se ajungă la un sistem de reacție mult mai rapid. De ce? Acest regulament uh, include și pe furnizorii interservicii. Avem răspunderea față de public să impunem un cadru de reglementare minim care să consolideze încrederea în furnizorii de servicii și să asigure că se iau toate măsurile în ceea ce privește siguranța și securitatea datelor. De aceea trebuie desemnate autorități competente care să acționeze în cazul incidentelor. Explorăm uh, în cadrul serviciilor mele acțiunile care pot fi întreprinse și răspunderile care trebuie alocate, dar aceste uh, atribuții sunt limitate pentru noi. Există o posibilitate ca Uniunea Europeană să facă mari pași înainte în oferta de servicii pe cloud și Trebuie să vă reamintesc că orice, în orice dezavantaj sunt și avantaje. Avem uh, foarte multe motivații să oferim servicii pe cloud și încerc să promovez această strategie pe cloud care să fie conectată cu politica europeană pe cloud care să stimuleze industria europeană, care cred că săptămâna trecută, nu săptămâna asta, ba nu săptămâna trecută, m-am întâlnit cu conducerea președinției lituaniene, am făcut o masă rotundă pe cloud cu reprezentanța industriei, guvernul și foarte optimiști că ceva se va întâmpla. În legătură cu roamingul, s-a împins opinia că roamingul de la 1 iulie 2013 conectat cu promisiunea noastră anterioară roaming 3 urmată de roaming 4 sper sincer că ceea ce propunem acum și pachetul întreg pentru piața unică și când voi avea unde verde de la dumneavoastră și celelalte instituții să mai discutăm și la anul, de la 1 iulie, să urmeze urmarea la Roaming 3 și vom veni cu această propunere, dar acesta va fi ultimul roaming 3 și când va, vom avea piața unică în vigoare, vom putea să implementăm uh, și să facem tot ceea ce este de făcut, astfel încât jucătorii de pe piață respectivă să aibă un model sănătos de afaceri fără roaming. S-a menționat deja calendarul. Problema drepturilor de autor acum. Și mă repet. Sorry to say that copyright is not in. Trebuie să știu, să spun că nu este portofoliul meu, ci acest uh, subiect al drepturilor de autor se află în mâinile unui drag coleg și ce pot să vă spun e că ar fi un, un vis. De obicei, visurile nu devin realitate. Ar fi un vis ca aceste lucruri să devină realitate în mandatul actual. Nu putem explica oamenilor că atunci când fac un filmuleț de ziua lor și pun muzică pe fundal, trebuie să plătească drepturi pentru uh, melodia respectivă dacă încarcă filmulețul pe internet. Lord uh, David Putnam, promotorul uh, erei digitale și producător uh, de filme, a participat la o adunare pe această temă și a menționat și el acest lucru. A spus uh, că ar fi uh, foarte bine ca anumite aspecte și uh, mai ales aspectele ce țin de educație să fie scutite de la plata drepturilor de autor, pentru că s-ar încuraja metode mult mai atractive de educație pentru elevi. Nu, aceasta este problema cea mai uh, dificilă. Cred că am atins toate subiectele sprijin majoritatea uh, problemelor ridicate de doamna Trautmann în raportul ei. Uh, SAF va, nu va putea să acopere toate aspectele dar avea ocazia să profităm de fondurile structurale. Eu sper, sincer, să obținem, dacă avem sprijinul Parlamentului și al Consiliului, dacă avem sprijinul colegilor mei, să reușim să transformăm Europa. E o provocare foarte mare. Sper că, de îndată ce veți primi propunerea, veți profita de ocazie, pentru că va fi o adevărată oportunitate. În septembrie va fi asta. Pilar știe, sunt niște proceduri acolo. Dar noi împreună trebuie, sperăm, să ajungem în poziția de a dovedi că economia noastră, cetățenii și afaceriștii noștri uh, să ne fie recunoscători. Grazie comisario, tutti colleghi. Mulțumim, doamnă comisar, vă mulțumim Vă mulțumesc în numele tuturor că ați fost alături de noi în această după-amiază. Le mulțumesc colegilor că au fost atât de cooperanți în ultimele luni cât am lucrat împreună. Mulțumesc secretariatului, mulțumesc personalului, mulțumesc și interpreților și ne vom reîntâlni la data de 2 septembrie după masa. Aceasta a fost ultima noastră reuniune înainte de vacanța de vară, așa că nu-mi rămâne decât să vă urez o vară plăcută pentru că următoarele șase luni vor fi foarte dificile. Vă mulțumesc, la revedere!